So, good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Să începem uh, sesiunea Subcomisiei pentru Drepturile Omului din această dimineață cu schimbul de opinii privind uciderea uh, susținătorilor drepturilor uh, de, pentru protecția mediului și uh, protecția activiștilor din acest domeniu. Anul trecut, 197 de uh, susținători ai drepturilor mediului înconjurător au fost uh, uciși și în ultima perioadă, în general, vedem o creștere semnificativă comparativ cu ani uh, anteriori. Evident, aceste date au fost uh, adunate după ce a devenit clar că aceștia sunt supuși unui risc specific în multe regiuni ale lumii. Așadar, este un subiect care pare foarte specific, dar, din păcate, în sine este o tendință care merge clar spre înrăutățire. Însă, dacă ne uităm la, uh, în general la grupul uh, celor care susțin uh, drepturile omului, vedem că ei sunt supuși torturilor, intimidărilor și așa mai departe. Subcomisia privind drepturile omului a început să se um, aplece foarte mult aceste, asupra acestei chestiuni, ea fiind, riscurile fiind în general legate de proiecte majore de infrastructură, de minerit sau așa mai departe. Anul trecut am vorbit despre uh, drepturile indigenilor și uh, acapararea de terenuri, uh, raport care ar votat în mai și apoi cândva în iunie sau iulie în plenară. Și acest subiect rămâne pe ordinea noastră de zi. Uh, atunci când discutam uh, legătura dintre mediul de afaceri și drepturile omului. Astăzi am ales o regiune specifică, America de Sud, America Latină, unde mulți susținători ai uh, drepturilor mediului înconjurător uh, suferă abuzuri. De exemplu, doar în Columbia au uh, survenit 32 de decese ale acestor susținători anul trecut, ceea ce reprezintă o provocare majoră pentru politica europeană și comunitatea internațională în general, fiindcă violența împotriva susținătorilor drepturilor omului și drepturilor naturii crește tot mai mult. Însă există și vești bune. În curând, de curând, 24 de țări au semnat un tratat revoluționar privind drepturile mediului înconjurător, care vor obliga guvernele să lupte împotriva impunității și să-i pedepsească pe cei acuzați de asemenea uh, crime dar semnarea nu este echivalentă cu ratificarea. Este un pas bun în direcția corectă, însă atunci când avem uh, întâlniri cu guvernele care au semnat uh, acest uh, document, trebuie să facem presiune și pentru ratificare. Raportorul special al ONU, domnul Cernovski, a uh, făcut presiune asupra guvernelor să uh, abordeze problema impunității, spunând că presa are un rol important în stimularea transparenței, cu referire în special la Global Witness Program, care monitorizează situația acestor susținători ai drepturilor mediului înconjurător. De asemenea, el a uh, prezentat o propunere care poate reprezenta baza recunoașterii de către ONU a dreptului la un mediu înconjurător sănătos. Avem astăzi alături de noi uh, o serie de vorbitori uh, importanți. Domnul uh, Miguel Zumalaca Regui, de la Organizația Mondială împotriva Torturii, care vorbește și uh, în numele protectdefenders.eu, un mecanism cuprinzător pentru susținerea uh, drepturilor uh, omului și cred că a lucrat uh, din plin pe aceste chestiuni. Apoi am încercat să um, pregătim și acest mesaj video din partea Lolitei Chavez din uh, Guatemala, care a fost pe lista scurtă a uh, nominalizațiilor la uh, premiul Sakharov, dar din păcate uh, dată fiind calitatea necorespunzătoare a înregistrării, nu putem să transmitem acest mesaj video. Am rugat-o pe Lolita să transmită un alt mesaj de o calitate mai bună pe care să-l putem apoi transmite tuturor membrilor uh, subcomisiei noastre. Apoi îl avem pe, alături de noi și pe domnul Francisco Hurtado de la Comisiune Ecumenica de Derechos Humanos del Ecuador, care va vorbi în special despre situația în Ecuador. Și, în sfârșit, Doamna Isabel Zuleta, de la Movimiento Rios Vivos, Columbia. După cum am spus, uh, Columbia reprezintă un interes uh, special pentru noi, pentru că ne-am pus mari speranțe în procesul de pace, uh, însă situația pentru activiștii de, pentru drepturile omului este încă foarte dificilă acolo și am văzut chiar că uh, în cazul activiștilor pentru drepturile mediului situația este și mai rea. Îi dau acum cuvântul domnului Zumala Caregui pentru a începe dezbaterea. Muchas gracias. Eh, por... Mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră și pentru uh, posibilitatea de a aborda un subiect atât de important, tocmai în anul în care se, împlinește 20, se împlinesc 20 de ani de la declarația referitoare la drepturile omului din partea Națiunilor Unite și uh, e vorba de acea categorie de activiști care lucrează în domeniul apărării drepturilor mediului înconjurător. Deci sunt, uh, e categoria cea mai atacată peste tot în lume. Și vreau să Uh, mulțumesc Parlamentului European pentru că a organizat un astfel de eveniment exact pe același, acest subiect. În ceea ce privește situația activiștilor de mediu, aș dori să vă împărtășesc cifrele a două organizații care au făcut o analiză globală a situației pe de o parte, organizația Frontline Defenders, care face parte din uh, platforma noastră, a putut documenta 312 asasinate activiștilor de mediu, din care 76%, deci peste două treimi, era vorba de persoane care militau pentru drepturile mediului înconjurător și astfel, uh, organizația Global Witness de asemenea a reușit să documenteze 197 de asasinate, din care 60% tocmai reprezentau uh, asasinate în regiunea despre care vom discuta și anume America Latină. Dacă e să împărțim aceste uh, probleme pe regiune, observăm pe fiecare regiune în parte, observăm că e un subiect care afectează multe țări. În Mexic, din numărul total de atacuri care au fost organizate împotriva persoanelor, uh, mai mult de jumătate sunt legate de activități pentru apărarea uh, terenurilor. În Guatemala, din numărul total de 483 de asasinate de anul trecut, peste o treime erau dirijate împotriva unor persoane care s-au opus sau unor uh, proiecte de extractive și care au apărat drepturile de mediu. În Peru, spre exemplu, 792 de persoane care sunt acum confruntate cu procese în instanță, tocmai pentru că au încercat să apere mediul înconjurător. Asta doar așa ca să aveți o imagine de ansamblu despre felul în care funcționează sistemul per uh, total și care este situația mai ales în continentul acesta, și anume America Latina. Trebuie să știm exact despre ce anume discutăm. Aceste persoane care apără dreptul uh, mediul înconjurător, în fond, apără un drept al omului care încă nu a fost recunoscut în mod uh, oficial, așa cum spunea și doamna președinte Adinauri. Există eforturi la nivel de Națiunea Unite tocmai pentru a recunoaște acest drept și anume dreptul de a apăra mediul înconjurător. Însă deocamdată nu e un drept garantat. Însă mediul înconjurător, pământul pe care trăim, sunt o condiție sine qua non pentru a putea profita de alte drepturi. Și când vorbim despre acești activiști și drepturile referitoare la apărarea mediului înconjurător, trebuie să ne gândim la faptul că acestea se confruntă cu provocări care n-au nimic de a face cu contextul concret al fiecărei țări ci e vorba de o poziție extrem de vulnerabilă din cauza muncii pe care o realizează. Mai întâi, e vorba de interese economice foarte mari, atât din partea statelor cât și a întreprinderilor. Și, de asemenea, e vorba de zone izolate, îndepărtate, uh, nu acolo unde ONG-urile tradiționale își pot desfășura munca. Mai mult decât atât, activiștii de mediu operează într-un sector în care recunoașterea drepturilor și cadrul juridic e mult mai slab, uh, sunt mult mai slabe comparativ cu alte domenii. Deci e clar că realizează această muncă într-o situație de vulnerabilitate mult mai mare decât în alte domenii. Mai mult decât atât, e nevoie de o agenda internațională pentru a putea proteja acești activiști de mediu. Iar pentru asta ne-am gândit că ar trebui să existe patru principii de bază pentru a avea un cadru sigur pentru aceste, acești activiști. Mai întâi, trebuie să acceptăm ideea că acești activiști uh, care lucrează pe aceste aspecte au legitimitatea pentru a desfășura această muncă. Deci, orice acord, orice uh, stat de drept ar trebui să respecte acest lucru poziția sa relativă față de un proiect concret poate fi acceptată sau nu, însă nu trebuie să se ajungă la amenințări, la asasinări, pur și simplu pentru că vrei să aperi niște drepturi. Aceasta ar trebui să fie așa un soclu de bază de la care să pornim. În al doilea rând, Trebuie să vedem problemele pe fond. Dacă nu se respectă drepturile de consultare a populațiilor ce vor fi afectate, clar că se ajunge la situații de conflict social care pot escalada și putem ajunge, așa cum s-a mai spus, la cazuri de crimi- violență, criminalizare și uh, Uh, tocmai de aceea este uh, fundamental să consolidăm și să instituim principiul acesta consultării atât al populațiilor indigene cât și al tuturor populațiilor afectate. Aceste procese trebuie să fie, de dialog trebuie să fie democratice, transparente, tocmai pentru a preîntâmpina eventuala escaladare a violenței și atacuri împotriva activiștilor. Apoi, E nevoie de un cadru care să garanteze accesul la informații și participarea comunităților care vor fi afectate de proiecte. Și în acest sens, recenta adoptare pe continentul american a unui uh, acord obligatoriu pentru a proteja accesul la informații și pentru a proteja pe cei care uh, participă la uh, achiziții publice, e bine, este un semnal pozitiv. Bun, acum știm că va mai fi nevoie de câțiva ani până când va intra în vigoare, până când va fi uh, ratificat, până când va fi aplicat, însă noi credem că o astfel de inițiativă ar trebui preluată pe toate continentele. Tocmai astfel am putea să rezolvăm problema, pentru că în același timp am asigurat că există transparență, acces la informare și participarea comunităților afectate. Și în acest fel putem preîntâmpina apariția și escaladarea unor situații de conflict. Așa că o veste foarte bună faptul că s-a încheiat acest acord obligatoriu la nivel de continent continent american și uh, subliniez, foarte important faptul că e obligatoriu. Și în al patrulea rând, este absolut necesar să venim cu sprijin tehnic și financiar pentru acești activiști de mediu înconjurător. După cum am spus adineauri, aceștia se confruntă cu provocări foarte mari, tocmai din cauza muncii pe care o desfășoară și de aceea au nevoie de un sprijin specific, având în vedere uh, dificultățile cu care se confruntă. Spre exemplu, am putea avea uh, programe precum Mecanismul European pentru a apăra activiști. E un succes acest program. Am reușit să ajutăm sute de persoane și de activiști peste tot în lume uh, chiar în regiunile cele mai îndepărtate și izolate. Am avut uh, foarte multe situații de succes în cazul activiștilor de mediu. Și Uh, proiectul s-a derulat deja pe un timp de 2 ani și jumătate și am acordat asistență materială la peste 80 de activiști care se aflau în situații de risc și care au solicitat un sprijin material în așa fel încât să-și îmbunătățească situația, poziția. Dar, în același timp, având vedere că este un mecanism cuprinzător care abordează toată dinamica în jurul persoanei activiste și nu doar asistența de urgență, am reușit de asemenea să desfășurăm activități care merg dincolo de simplul ajutor în situație de urgență pentru acel activist sau acea persoană. Spre exemplu, peste 2250 de, pe, de activiști, apărători ai drepturilor omului, care au lucrat pe chestiuni legate de mediul înconjurător au primit astfel ajutor din partea acestui mecanism, acestui proiect european. Apoi, Consorțiul de asociații din partea societății civile a realizat peste 50 de evenimente și activități care au mobilizat peste 650 de uh, uh, activești și au fost și în beneficiul acestora, dar și în beneficiul comunităților uh, lor. Tocmai de aceea, acest tip de acțiuni care ne permit să ajungem până la aceste categorii de persoane care sunt cele mai vulnerabile, care au cele mai mari riscuri ce trebuie asumate, uh, putem spune că e vorba de acțiuni absolut necesare și în cadrul discuțiilor actuale referitor la cadrul financiar multianual uh, pentru Uniunea Europeană, e clar că trebuie să subliniem și aceste uh, situații de succes, impactul lor și să le menținem și în anii următori. Iar în ceea ce privește alte aspecte importante, putem menționa o serie întreagă de caracteristici specifice pentru America Latină. Mai întâi, rolul mass media, a mijloacelor de comunicare, e un fenomen foarte obișnuit în America Latină, și anume stigmatizarea publică a activiștilor prin acțiuni, cuvinte din partea șefilor de stat, de guvern, ă, din partea ministrilor. Deci stigmatizarea aceasta se derulează în felul următor. Sunt inamici ai statului, sunt ă, teroriști, sunt oameni care vor să împiedice dezvoltarea economică, cei care să, ă, doresc sărăcie. Deci sunt mesaje care se tot repetă și care plasează persoana activistul respectiv într-o situație de risc. Tocmai de aceea este necesar să desfășurăm acțiuni pentru a solicita o schimbare de abordare, de logică, în sensul că putem să desfășurăm campanii pentru a-și schimba punctul de vedere și să uh, nu se pune accentul doar pe riscuri, pentru că de multe ori există această greșeală când se abordează tematica activiștilor, îi definim persoanele în funcție de riscul cu care se confruntă. Ori noi credem că ar trebui să schimbăm mesajul, să fie un mesaj pozitiv și să subliniem rolul pe care acești activiști îl au în consolidarea statului de drept și în consolidarea drepturilor de care vor beneficia toate comunitățile. De asemenea, în cazul Americii Latine e foarte interesant să subliniem că e vorba de un continent uh, în care din ce în ce mai mult țările uh, au programe naționale de protecție personală a acestor activiști. Cu toate acestea, am constatat totuși că, da, într-adevăr există astfel de eforturi care au dat ceva roade, dar tocmai activiștii care lucrează pe uh, chestiuni de mediu înconjurător sunt cele care au ce, se confruntă cu cele mai mari riscuri și aceste mecanisme naționale încă n-au reușit să dezvolte un cadru care să cuprindă și aceste persoane care sunt în zone rurale sau care lucrează cu comunități uh, izolate. Da, poate funcționează foarte bine în orașe, dar nu funcționează neapărat foarte bine în uh, mediul rural în zonele îndepărtate. De aceea credem noi că unul din scopuri asta ar fi să se poată dezvolta măsuri care să țină seama și de această situație, care să țină seama și de o abordare de gen și care să poată să fie specific țintite pe această categorie de activiști. Și în final, politica externă. Uniunea Europeană și diferite state membre au linii directoare în ceea ce privește protecția activiștilor. Și e ceva foarte pozitiv. Da, este foarte important să avem o eforturi constante, permanente, să ne asigurăm că există și implementare și să ne asigurăm că aceste uh, implementare este uh, armonizată. Prin munca pe care noi o realizăm la nivel internațional, ce constatăm? Constatăm că implementarea este disproporționată, diferită de la zonă la zonă, în funcție de tipul de persoane care desfășoară astfel de activități. Um, și de aceea SEAE ar fi foarte important dacă ar putea să monitorizeze acest lucru, felul în care se aplică liniile directoare, în așa fel încât Uniunea Europeană să reprezinte acel actor internațional care apără și susține cel mai mult uh, activiștii. Și în final, aș vrea să menționez încă trei elemente pe fond, pe care, așa cum spuneam înainte, le am menționat și înainte, dar vreau să le uh, subliniez. Uh, situația activiștilor. Impunitatea, spre exemplu. În toate cazurile, în orice caz, în America Latină, din Columbia, cu 90% impunitate în ceea ce privește atacurile împotriva activiștilor, Guatemala, unde impunitatea este uh, peste 86%, Honduras, impunitatea este structurală și endemică, în Mexic, de asemenea, impunitatea este un fenomen endemic. E nevoie de progrese în sistemele juridice, iar Uniunea Europeană este un astfel de actor care susține tehnic și financiar renovarea acestor sisteme juridice în aceste țări și e clar că e nevoie de eforturi suplimentare pentru a lupta împotriva impunității. Când vorbim despre lupta împotriva impunității, nu e vorba doar de justiție și de repararea unor prejudicii concrete, ci și garantarea că acest lucru nu se va mai întâmpla pe viitor. Iar cei care uh, comit astfel de atacuri împotriva activiștilor trebuie să fie conștienți că vor exista consecințe și doar astfel vom putea asigura o prevenire prevenire eficientă pe viitor. Și în final, tot pe fond, Trebuie să schimbăm paradigma, paradigma de dezvoltare. Sunt multe eforturi făcute la nivel internațional pentru a dezvolta un cadru care să ne permită dezvoltare durabilă, dar acest lucru trebuie să fie materializat și la fața locului, pe teren. Deci trebuie să punem un accent pe uh, drepturile omului în toate acțiunile care sunt legate de dezvoltare, pentru că drepturile omului și dezvoltarea sunt compatibile și trebuie să considerăm activiștii drept aliați pentru dezvoltare și nu să-i considerăm drept uh, dușmani. Dacă permitem ca aceste, acești activiști să participe în mod eficient, pe deplin, în uh, politica de dezvoltare și de uh, schițarea acesteia, atunci vom reuși să optimizăm uh, beneficiile, vom avea dezvoltare, vom avea o dezvoltare durabilă și inclusivă. Și, în final, așa cum spuneam adineauri, cadrul dezvoltat în America Latină e o veste bună în ceea ce privește uh, Uh, formarea și um, pentru proiecte de mediu, dar putem avansa mai mult, să avem un cadru juridic mai puternic, în ceea ce privește drepturile activiștilor de mediu. Și în acest sens, vestea bună este că Națiunile Unite există diferite comitete care lucrează pe acest subiect pentru a pune la punct niște principii, un cadru general care să ne permită să clarificăm drepturile acestor activiști de mediu. Pentru că în momentul în care sunt atacate astfel de persoane, astfel de activiști, ceea ce se demonstrează înseamnă că există o posibilitate, o problemă cu uh, exercitarea unui drept. Și aici e vorba de drepturi ale unor comunități, a comunității indigene, acces la uh, teritoriu, uh, dacă relația aceasta sau dacă posibilitatea de a profita de anumite drepturi ar fi suficient de puternică, atunci multe probleme n-ar apărea. Iar escaladarea și uh, violența care există în jurul activiștilor, tocmai asta vizează să uh, vină și să uh, slăbească întregul cadru juridic care stă la baza acestor activități. Mulțumesc frumos. Cred că vom asculta toate prezentările și după aceea vom uh, da cuvântul pentru întrebări. Are cuvântul domnul uh, Francisco Hurtado din cadrul Comisiunii Economică de Drepturi Umane del Ecuador. Muchísimas gracias. Buenos días a las asistentes y los asistentes a esta subcomisión. Eh, me voy a permitir. Bună ziua tuturor. Știu că am foarte puțin timp, așa că o să-mi uh, parcurg prezentarea sublinind uh, situația din Columbia, um, ceea ce privește atacurile împotriva susținătorilor drepturilor mediului înconjurător. E vorba un uh, asemenea activist uh, a mers să susțină problema um, mineritului și nu a mai fost văzut niciodată după aceea. Apoi, în 23 noiembrie, a fost un alt caz în, pe drumul spre uh, mină, uh, a, un alt activist a fost uh, prins uh, și torturat, apoi în 2 decembrie corpul unui alt activist a fost găsit plutind pe râu uh, cu semne de tortură pe el. Uh, nu am putut participa la reuniunea de la COP20, nu a putut participa la reuniunea COP20, uh, care urma să aibă loc câteva mai târziu, pentru că acolo ar fi trebuit să vorbească exact despre încălcarea drepturilor uh, susținătorilor uh, mediului înconjurător în sectorul mineritului. Acest caz implica o companie chineză de minerit. Uh, în 6 uh, ianuarie 2017, uh, Tribunalul uh, Judiciar Internațional a confirmat sentința pentru doi lucrători ai companiei implicați în aceste acțiuni și s-a recunoscut că investigația um, a fost insuficientă pentru identificarea relațiilor relației dintre fapte și evenimentele care au dus la asasinarea activistului. Cu un an înainte, membrii familiei sale S-a vorbit despre acest uh, caz, însă uh, s-a vorbit despre multe asemenea cazuri, însă aceste asasinate nu sunt decât exemple aceste proiecte vorbesc întotdeauna de cazuri care nu sunt izolate. În 2015, 30 de familii au fost expulzate violent de pe terenuri. Astăzi nu există niciun proiect de relocalizare pentru ele și cu atât mai puține de uh, compensare. Uh, statul nu răspunde în niciun fel în ceea ce privește poluarea fluviilor, uh, Um, de despădurire și toate asemenea acțiuni, uh, toate aceste acțiuni. În cadrul proiectului Mirador, între august-decembrie 2016, poliția și armata au expulzat 400 uh, de persoane din regiune pentru a facilita construcția unei exploatații miniere care s-a numit, foarte ironic, Nouvelle Espo- uh, Noua Speranță. Uh, au fost expulzări, uh, uh, o fetiță a făcut pneumonie și a murit pentru că nu a primit asistență medicală suficientă, fiindcă e vorba de populații total izolate. De asemenea, un polițist a murit în cadrul acestor confruntări și s-a declarat o stare de urgență în toată regiunea, dar totul a fost foarte nedrept și de asemenea și penalizările. Totodată, aceste procese au fost și ele nedrepte, pentru că acuzațiile se fac fără dovadă, deși expertizele au arătat clar că uh, glon uh, tras, uh, care a împușcat polițistul, a fost tras de, tot de un militar. strategia uh, sistematică folosită de 10 ani încoace vrea să distrugă întregul țesut social al uh, societății civile. În mai 2017 s-a solicitat noului guvern să nu uh, se aplice impunitatea tuturor celor uh, judecați în acest uh, proces. Astăzi, la 10 ani după instaurarea noului uh, guvern, uh, s-a decis o uh, amnistie generală. Se evită de, um, reținerile ilegale, oamenii se ascund, au fost victime private uh, de libertate timp de luni de zile, fiind acuzate fără dovezi de sabotaj sau terorism. Apoi, după toate aceste lucruri, iată, uh, li se aplică am, im, uh, impunitatea. Protecția nu este nici cum evidentă, pentru că susținătorii drepturilor mediului nu sunt apărați, nimeni nu-i apără, nimeni nu împiedică atacurile împotriva lor. Apoi, uh, puterea exercită abuzuri, are discursuri care prejudiciază societatea care rezistă încă, Sunt uh, discursuri reluate și de președinte și de miniștri actuali. Se vorbește despre ecologiștii violenți care, se împiedic, care împiedică dezvoltarea, sunt uh, delinvenți, uh, sunt alcătuiți din grupuri armate. Asta se spune pentru a modifica realitatea, pentru a face astfel încât susținătorii drepturilor mediului înconjurător să fie văzuți uh, Uh, ca uh, oameni care se opun dezvoltării, care comit delicte și fac uh, astfel încât multinaționalele să fie cele responsabile când, de fapt, activitățile miniere sunt cele care sunt ilegale și duc la expulzarea localnicilor. Atacurile acestea se întâmplă întâmplă într-un context mult mai amplu. E vorba de promovarea exploatațiilor miniere în toată țara și totodată la nivel internațional. Peste 7% dintre teritoriul național, adică 12 milioane de hectare, sunt utilizate de exploatațiile uh, Uh, miniere, deși sunt uh, câmpuri agricole ce aparțin indigenilor și le permit să supraviețuiască. Sunt totodată ecosisteme care ar trebui să fie și sunt protejate de locuitori de, din totdeauna. Uh, aici, la Bruxelles, în timp ce eu vă prezint aceste informații, uh, 26 de asociații ale colectivelor uh, ce reprezintă societatea civilă la nivel național au uh, solicitat uh, o nouă mobilizare la Quito, în capitală, tocmai astăzi, în 22 martie, pentru că este Ziua Internațională de Luptă împotriva exploatației miniere au apărut acuzații cum că aceștia ar fi fundamentaliști, extremiști, deși tocmai ei sunt cei care merg împotriva comunităților um, pentru a-și dezvolta aceste um, proiecte. În uh, amintirea tuturor acestor activiști, solicităm astăzi statelor europene și statelor latinoamericane să nu păstreze tăcerea în fața acestor violențe și să facă acțiuni concrete pentru a lupta împotriva impunității și a preveni noi atacuri. Trebuie să se promoveze ratificarea acordului Um, și um, cu cele 10 principii și să se facă tot ce se poate pentru a respecta reglementarea europeană, precum și punerea în aplicare a Tratatului de Liber Schimb ratificat de țara noastră și trebuie să luptăm pentru apărarea susținătorilor drepturilor mediului înconjurător. Este o sarcină urgentă, la fel ca și adoptarea unui tratat strict pentru întreprinderi în ceea ce privește drepturile omului. Acesta trebuie să poată controla abuzurile de putere, puterea transnațională a întreprinderilor miniere și a altor întreprinderi pentru că exploatațiile miniere funcționează datorită investițiilor făcute de aceste întreprinderi care își doresc materia primă și pentru că există structuri juridice care permit efectuarea de tranzacții prin paradisuri fiscale. Acestea sunt solicitările pe care le facem aici cu bucurie în numele Ecuatorului. Mulțumesc! Very much, Mr. Hurtado. And... Mulțumesc foarte mult, domnule Hurtado. Transmit toate cele bune noi coaliții și mult succes. Cred că va fi o misiune foarte dificilă, dar este important ca activiștii și solicitările lor să fie sprijinite de către o rețea. Și acum o avem alături de noi pe doamna Isabel Zuleta din partea Movimiento Rios Vivos din Columbia. Buenos días, muchas gracias y por el espacio. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Eu uh, vin din Columbia și reprezint um, mișcarea care se luptă pentru uh, calitatea râurilor și apelor din zona noastră. Mișcarea noastră a adus la oaltă multe persoane care sunt implicate în proiecte care implică apa. Râurile noastre sunt uh, amenințate de diverse surse de poluare și noi avem nevoie de apă curată pentru a putea trăi. În comunitatea mea suntem amenințați de construcția celei mai mari hidrocentrale din Columbia, Ritonco. Și vorbim despre o regiune care oricum era foarte afectată de conflictele armate. În total vorbim de 12 comunități în uh, nordul Antiochiei și de asemenea alte comunități uh, din alte provincii. Proiectul hidrocentralei uh, pune o serie de probleme, există o serie de acțiuni corupte, abuzuri, de lapidare de fonduri și este un proiect care uh, este construit, de fapt, pe nerespectarea drepturilor omului. O mare parte a comunității locale a fost uh, expulzată din zona respectivă ca urmare a conflictului armat, alții pur și simplu au fost dați afară, vorbim de 60%. În uh, zona noastră, în regiunea noastră, dorim să ne păstrăm în viață uh, populația. Râul Cauca este unul dintre cele mai populate fluvii din Columbia. Însă avem nevoie de acest fluviu, de asemenea de arborii care cresc în zonă. Ei nu aparțin uh, unor oameni care câștigă anumite interese economice, ci populațiilor care au trăit dintotdeauna acolo. Este un uh, râu care are o istorie îngrozitoare, în care au fost aruncate cadavre care și-au pierdut viața în urma conflictelor armate. Iar uh, din punct, comunitatea mea, așa s-a întâmplat. Los del Chocó Asta s-a întâmplat în toate râurile din regiune, s-a întâmplat în întreaga țară. Avem nevoie de un lucru, să se înțeleagă că în Columbia există o adevărată groapă comună în, rând, în râuri și dacă râurile vor fi utilizate pentru diferite proiecte, nu vom mai reuși să găsim cadavrele. 84.000 de mii de cazuri de dispariții forțate în Columbia, din care peste 700 de denunțuri doar în, în uh, regiunea mea. Familiile celor care au despărut au nevoie de regăsirea acestor corpuri. Uh, durerea acestei dispar- acestor dispariții forțate, care sunt un, o infracțiune, um, nu poate fi uh, alinată această durere până când nu se va ajunge în justiție. Deci vrem să vă rugăm să vă adresați guvernului din Columbia, în așa fel încât să nu inunde teritoriile noastre până când nu se va garanta că toate corpurile au fost regăsite trebuie să avem, din punct de vedere spiritual și moral, această tărie. Pentru că ceea ce simțim noi astăzi este că guvernul din Columbia, de fapt, asta își dorește, să inunde memoria, să distrugă orice posibilitate de a afla adevărul despre aceste masacre. Dacă teritoriul este astfel inundat, nu vom mai regăsi corpurile. Dacă teritoriul este inundat, nu vom mai ști niciodată adevărul ce s-a întâmplat pe teritoriul nostru și tocmai de aceea trebuie să știm, trebuie să aflăm adevărul în așa fel încât această cruzime pe viitor să nu se mai repete. Deci ceea ce spunem este că apărarea râurilor, a um, naturii, ține de esența noastră, de prezentul nostru, de trecutul nostru, dar și de viitorul nostru. Și în momentul de față sunt distruse anumite păduri. Uh, dar nu numai. S-a distrus, spre exemplu, chiar ieri casa unui uh, activist din echipa noastră. Și noi am cerut, am, am, i-am rugat pe cei care au venit să țină seama că dacă vor distruge pădura, s-ar putea ca acolo să existe oameni. Da, a existat o persoană care a decedat uh, pentru că uh, a fost prinsă în acel vârtej. Dar nu uitați, avem nevoie de oxigen, avem nevoie de natură. Sunt oameni care locuiesc în, uh, în aceste păduri și nu nu putem uita. Aceste comunități nu au primit niciun fel de ajutor pentru că guvernul din Columbia are aceste proiecte de electrificare care sunt hotărâte din capitală și crede că poate să facă absolut ce vrea cu noi și că noi nu avem niciun drept să protestăm, că nu avem niciun drept să spunem adevărul, ce se întâmplă în acea regiune. Și în acest sens noi putem spune că am suferit nenumărate atacuri, atacuri sistematizate, 151 de atacuri față de uh, uh, activiștii care apără uh, natura, din care există două cazuri în care am fost atacați chiar și cu explozibili, ceea ce demonstrează că suntem considerați dreptul dușmani ai dezvoltării. Și în toate discursurile în care noi suntem prezentați ca și niște inamici ai progresului, ai avansului, care ar fi presupus de această hidroelectrificare. Dar trebuie să știți că în Columbia nu e nevoie de această energie, nici măcar nu se știe de, că, că, pentru cine vom produce toată această energie electrică. Pentru că noi avem, uh, suntem autonomi din punct de vedere vedere energetic. Așa că vrem să înțelegem și noi care sunt explicațiile pentru atâta durere, atâta distrugere. Uh, cine cere această energie? Cine are nevoie de ea? E vorba de energie, de asemenea, care poate fi utilizată în minerit. Dar nu uitați, teritoriile noastre nu numai că au fost distruse prin inundații, ci mai mult decât atât sunt teritorii concesionate pentru proiecte miniere și pentru întreprinderi multinaționale care vin și extrag aurul din, din ceea ce numim noi muntele de aur. Ceea ce ne îngrijorează, ne îngrijorează pentru că teren, mediul înconjurător este, este habitatul nostru. Toți avem nevoie de aer, toți avem nevoie de apă, avem nevoie de un spațiu care să ne permită să trăim. Și mare uh, marea majoritate a colegilor noștri, a pescarilor, a, a, uh, sunt agricultori, sunt oameni simpli, sunt nu au alte mijloace de subsistență decât cele legate de această cultură, de aceste râuri și cultura aceasta încetul cu încetul dispare. Dispare în Columbia și uh, dispare pe întreaga planetă. Și cultura aceasta este ceva important. Pentru că în momentul în care se pierde un râu, se pierde și posibilitatea ca ecosistemul acela să continue să existe. Și atacurile acestea vin din partea Guvernului Național, care în mod normal ar trebui să ne protejeze. Și avem pe hârtie anumite mijloace de protecție colectivă, dar nu în realitate nu am avut uh, mijloace de protecție decât pe hârtie. Ar trebui ca acestea să fie și implementate aceste măsuri, pentru că guvernul din Columbia este expert pentru a uh, avea discursuri frumoase la nivel internațional, dar concret trebuie ca planul să fie și implementat, că nu servește la nimic hârtia respectivă dacă în momentul în care suntem atacați nu ne putem apăra. De aceea vrem ca, plecând din Uniunea Europeană, să existe un astfel de apel, uh, să Vă dați seama că e vorba de adevărată crimă împotriva omenirii și cerem să se implementeze planurile de protecție în așa fel încât o mișcare precum a noastră de activiști să fie protejată. Mulțumesc! Thank you very much, Madam Zuleta. Mulțumesc foarte mult, domnule Zuleta. Și acum voi da cuvântul uh, deputaților. Poate doresc să intervină sau să adreseze întrebări. Nu este cazul. Voi adresa eu însă o întrebare. Uh, mă adresez uh, dumneavoastră, domnule Zumala Careghi, pentru că ați prezentat uh, exemple din diferite țări și aș vrea să știu dacă există mesaje pozitive din referitoare la țări care investesc uh, în America Latină sau uh, acționează underground și observă ce se întâmplă cu militanții pentru drepturile de mediu. Și aș vrea să știu dacă ei reacționează într-o manieră pozitivă, dacă se distanțează față de violența împotriva lor sau dacă presează autoritățile locale în vreo privință, astfel încât să ancheteze astfel de acțiuni sau dacă își asumă răspunderea dacă sunt eventual implicați în astfel de situații. Bun, aceasta era întrebarea din partea mea. Și acum Îl avem pe domnul Amanda Sanchez Paco din partea EAS, care uh, de asemenea va lua cuvântul uh, și apoi uh, Cristina Marti Rosian din partea DEFCO. Vă rog. Thank you, uh, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați dat cuvântul și reprezentanților SAE. Eu uh, vin de la Global One Division Human Rights de la uh, SAE. Uh, și dacă îmi permiteți, voi face trei observații. Prima se referă la înțelegerea clară din partea SAE cu privire la amploarea acestei amenințări și noi suntem întru totul de acord cu multe observații. Îmi cer scuze, cred că avem o problemă, întrerupe președinta. Uh, pot să vorbesc și în spaniolă, dacă doriți. Uh, mm. Mulțumesc oratorilor lui Miguel, cu care lucrăm mult împreună, de asemenea colegilor din Peru și Columbia. În primul rând, uh, după cum spuneam, înțelegem foarte clar amploarea acestei amenințări. Am aici cifre care sunt în armonie cu cele prezentate de Miguel, de asemenea, ele se referă la 2017, an în care peste 200 de militanți pentru drepturile omului au fost omorâți, conform uh, Global Witness. Mulți dintre aceștia au fost uh, incluși în uh, acțiuni de protecție a mediului, ceea ce este îngrijorător. Au fost menționate țări precum Mexic, Columbia, Peru, Guatemala, Honduras, care sunt uh, vizate în mod special. Suntem conștienți așadar de acest lucru. Au fost omorâți, după cum spuneam, militanți pentru drepturile omului doar pentru că susțineau respectarea Uh, drepturilor și uh, sunt companii care le fură terenurile și de asemenea prejudiciază mediul. Și de asemenea, ei au semnalizat practicile uh, corupte care există. Al doilea comentariu, domnul președinte, se referă la cadrul nostru politic uh, și uh, instrumentele politice pe care le avem la dispoziție. Avem uh, o orientare linii directoare care au fost aprobate acum mai bine de 10 ani la nivelul Uniunii Europene pentru protecția militanților pentru drepturile omului și aceste uh, linii directoare se aplică în toate țările din afara Uniunii Europene. De asemenea, avem uh, un plan de acțiune al Uniunii Europene 2015-2019 iar uh, protejarea activiștilor pentru drepturile omului uh, este subliniată cât se poate de clar în acest plan de acțiune. De asemenea, avem cam 120 de strategii de țară pentru protecția drepturilor omului în toată lumea, unde uh, militanții pentru drepturile omului reprezintă o prioritate. De asemenea, avem strategia globală a Uniunii Europene pentru uh, politica Uniunii Europene de uh, apărare și securitate și suntem convinși că Uniunea Europeană trebuie să investească în actorii uh, de pe piața civilă, din societatea civilă și să înăsprească mijloacele de protecție a uh, militanților uh, și nu numai a acestora, ci a societății civile în general. Domnule președinte, în ceea ce privește uh, acest cadru politic și legal, în multe țări din lume, eforturile noastre diplomatice sunt susținute. Oficialii Uniunii Europene, membrii UE din uh, țările noastre, uh, coordonează acțiuni uh, în țările respective, condamnă amenințările, de asemenea uciderea jurnaliștilor și a activiștilor pentru drepturile omului. Încercăm să vizităm închisori susținătorii drepturilor omului uh, în domeniul uh, protecției mediului uh, sunt adesea încarcerați. De asemenea, asistăm la procese în instanță în anumite țări și avem dialog cu țări terțe în care desfășurăm astfel de acțiuni. Pentru a conchide, pentru că colega din partea DEFCO va interveni de asemenea uh, prezentând instrumentele noastre financiare și pentru a vă spune uh, exact ce facem și Miguel a menționat câteva, e bine, în final doresc să vă spun că cunoaștem aceste amenințări și ele reprezintă o prioritate importantă pentru noi. Sigur că putem să facem mai mult și avem acest cadru, dar pe parte legislativă de exemplu, în ceea ce privește promovarea de plină a implementării uh, principiilor de orientare ONU, se poate face mai mult și, de asemenea, putem să ne gândim la orientare cu privire la dreptul la apă. De asemenea, și pe această direcție lucrăm uh, intens la SAE și putem să facem mai mult și în ceea ce privește uh, susținătorii uh, dreptului, uh, drepturilor omului, activiștii, uh, să ajungem la ei, să dialogăm cu ei, să le oferim uh, uh, orientare și dorim să facem acest lucru anul acesta, pentru că este cea de-a 17-a aniversare a Declarației Universale pentru Drepturile Omului și uh, cea de-a 20 -a aniversare a Rezoluției ONU pentru uh, Drepturile Omului și încercăm să uh, valorificăm cât mai mult acest lucru. Președinta, eh, comisia, vă rog. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Reprezint eh, DigiDevco astăzi. Vă mulțumesc, le mulțumesc tuturor oratorilor pentru prezentările concrete și punctele uh, detaliate pe care ni le-au uh, prezentat, care reprezintă lucruri la care va trebui să ne gândim și de acum încolo. Protecția activiștilor pentru drepturile omului reprezintă o prioritate pentru instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, EIDHR, pe care l-a menționat și Miguel. Într-adevăr, uh, din 2015, Uniunea Europeană sprijină activiștii pentru drepturile omului. 15 milioane de euro au fost dedicate acestui proiect uh, pe o perioadă de 3 ani și propunerea este de a continua un astfel de mecanism de succes pentru protecția militanților pentru drepturile omului, care îmbină diferite dimensiuni, așa cum a fost uh, deja explicat, este vorba despre asistența pentru situații de urgență care se oferă pe termen scurt și, de asemenea, asistență pe termen mediu și termen lung activiștilor pentru drepturile omului și organizațiilor care acționează și activează în acest domeniu. Pe lângă efortul pe care îl facem uh, în această direcție, uh, în contextul instrumentului EIDHR. Poate că cunoașteți și fondul de protecție, fondul de urgență pentru protecția uh, activiștilor pentru drepturile omului. Din 2010 a fost acesta activat și, așa cum a spus și colegul meu, alocă granturi de până la 10.000 de euro activiștilor pentru drepturile omului care se găsesc în situație de risc. Și tot mai mulți activiști inclusiv cei care lucrează în domeniul uh, accesului la drepturile pentru terenuri și drepturile populației indigene, au beneficiat de asistență prin intermediul acestui mecanism. Aceste granturi mici pot uh, acoperi costurile care au uh, legătură, de exemplu, cu asistența juridică. Am auzit mult despre impunitate și modul în care activiștii pentru drepturile omului se pot raporta la abuz și îl pot contesta și costurile juridice ar putea să ofere uh, acces la anumite drepturi familiilor și uh, activiștilor. Sigur că se oferă asistență și familiilor uh, acelor activiști care au fost deja uciși, de asemenea se pot acoperi costuri medicale sau uh, care vizează anumite tratamente și alte tipuri de asistență vitală. Din 2014 încoace, peste 3,5 uh, milioane de euro au fost alocate acestui program care alocă granturi de mici dimensiuni și va continua uh, și de acum încolo vom aloca și în continuare granturi de acestea mici. Pe lângă cele două fonduri uh, de asistență pentru situații de urgență, Doresc să subliniez faptul că în 2017 a existat un apel global de propuneri pentru sprijinirea activiștilor pentru drepturile omului în domeniul uh, terenurilor și protecției drepturilor la terenuri, acapararea terenurilor și populațiile indigene. Au fost uh, evaluate toate aspectele și uh, s-a ajuns la implementarea unor proiecte concrete. O alt, un alt apel de uh, propuneri care are legătură cu subiectul de astăzi. A fost lansat în 2017, se referă la lupta împotriva uh, uciderilor, uciderilor extrajudiciare și acest uh, apel global și proiectele care provin de aici doresc să ofere asistență activităților care sunt implementate de activiștii pentru drepturile de Uh, drepturile omului și să le ofere sprijin. Există o serie de alte proiecte locale desfășurate prin programele naționale care sunt implementate cu ajutorul uh, delegațiilor Uniunii Europene și în contextul cadrului proiectelor uh, desfășurate de noi. În fine, aș dori să subliniez că EIDHR oferă sprijin financiar mecanismelor internaționale, tuturor proiectelor uh, care desfășoară activități uh, în ceea ce privește protecția activiștilor pentru drepturile omului, sprijină mandate, cum ar fi cel al uh, raportorului special pentru drepturile omului și, de asemenea, Comisia Interamericană pentru drepturile omului și Tribunalul Interamerican. Vă mulțumesc! Mulțumesc amândurora pentru intervenția dumneavoastră, de asemenea vă mulțumesc pentru munca DEFCO și SEAE și aș vrea să mai adaug un lucru și anume, domnule Sanchez Paco, v-ați referit la diferitele instrumente internaționale pe care le promovați. Și aș vrea să vă amintesc că Parlamentul, de asemenea, dorește ca Uniunea Europeană să aibă un rol proactiv, un rol constructiv atunci când vine vorba despre promovarea la nivel internațional a unui tratat obligatoriu în ceea ce privește uh, drepturile omului și protecția acestora, ceea ce a și fost solicitat de către oratorii noștri. Așadar, cred că aici avem o poziție diferită. Și, de asemenea, cu toții suntem tot mai implicați în uh, lupta pentru bugetul de la uh, pentru viitorul mandat. Și cred că este clar și asta va continua. Nu vor exista reduceri în uh, oferirea de sprijin financiar activiștilor pentru drepturile omului. Eu sper că veți putea uh, dubla eforturile pentru a investi în sistemul judiciar astfel încât impunitatea să fie combătută mai bine. Suntem un pic în întârziere și doresc să dau uh, cuvântul acum domnului Zumalea Careghi pentru a răspunde pe scurt la întrebările adresate. So, many thanks, Madam Chair. So I think the progress on the field of business and human rights. Mulțumesc frumos. Uh, cred că progresul pentru apărarea drepturilor omului a fost unul dintre marele succese ale mișcării uh, societății civile. Am reușit să facem din asta un subiect important pe ordinea de zi a instituțiilor uh, internaționale și am identificat și cazuri pozitive unde companiile nu doar că au reacționat pozitiv, la cazuri de uh, atacare a uh, susținătorilor drepturilor omului, ci unele companii chiar au dezvoltat uh, linii de orientare astfel încât să acționeze înainte de apariția unor situații nefericite. Din păcate, acestea sunt minoritare și uh, sunt încă instrumente uh, voluntare, cum este uh, cel al uh, uh linilor directoare europene. Uh, am menționat astăzi cazul companiei braziliene, care se pare că ar fi corupt o jumătate din continent. Uh, în urma acestui scandal, președintele uh, Perului a demisionat uh, zilele trecute și sperăm ca tot sistemul politic să fie influențat. De aceea tot reamintesc uh, această încercare de a încheia un tratat privind drepturile omului și reamintesc rolul direct sau indirect pe care îl are uh, Uniunea Europeană în Comisia privind uh, drepturile omului. Um, Mi-amintesc și de cazul Robertei Caceres din Honduras. Uh, E nevoie așadar să dezvoltăm garanții uh, pentru o evaluare obligatorie a drepturilor omului, astfel încât uh, instituțiile internaționale și companiile internaționale să nu participe la aceste atacuri, fie direct, fie indirect. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc tuturor că ați venit și că ne-ați spus ce se întâmplă în țările voastre. Evident, vom încerca atât cât putem să vă respectăm recomandările, fie că în discuțiile cu Guvernul Columbiei sau al Ecuadorului, fie în general uh, pe problema apărării activiștilor pentru drepturile omului. Mulțumesc! Now we have one issue on the agenda. Acum avem un punct pe ordinea de zi care nu a putut fi tratat ieri pentru că SEAE nu a fost prezent și anume răspunsul la întrebarea pe care am prezentat-o eu și o să vă reamintesc foarte rapid Comisia s-a angajat să includă drepturile omului în evaluările de impact și să țină seama de drepturile omului atunci când negociază acorduri de investiții și de comerț. În 2014, Ombudsmanul European a concluzionat că eșecul Comisiei de a efectua o evaluare a drepturilor omului în acordul de liber schimb cu Vietnam a reprezentat un caz de proastă administrare. Și atunci întrebarea mea a fost de ce nu a efectuat Comisia uh, o asemenea evaluare a drepturilor omului înainte de lansarea negocierilor privind modificarea acordului de asociere UE-Maroc cu privire la Sahara Occidentală? Uh, și cum monitorizează și evaluează Comisia uh, situația drepturilor omului în Sahara Occidentală, dat fiind faptul că teritoriul este închis ONG-urilor internaționale și uh, monitorizării um, Națiunilor Unite pentru drepturile omului și ce uh, instrument, ce ajutor oferă Comisiei instituțiilor care se ocupă de drepturile omului în Sahara Occidentală. Acum o avem pe doamna Florence Liu, care ne va oferi un răspuns. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președintă! Conform articolului 2 din acordul de asociere, Comisia trebuie să se asigure că protocoalele se aplică conform uh, acordului cu respectarea drepturilor libertăților fundamentale și a drepturilor omului. În acest caz, Comisia nu a efectuat niciun studiu de impact înainte de lansarea negocierilor privind proiectul de amendament la acordul de asociere UE-Maroc, dar este pe cale să efectueze o evaluare în ceea ce privește beneficiile modificărilor asupra populației, inclusiv aspectele de drepturile omului. Această evaluare va, include, va însoți decizia Consiliului. Delegația europeană este în legătură constantă cu Consiliul Național pentru Drepturile Omului din Maroc, care este uh, instituția acreditată la nivel uh, internațional, CNDH, monitorizează situația drepturilor omului în Sahara Occidentală. În februarie 2018 s-a adoptat o nouă lege care extinde competențele CNDH pentru a include, printre altele, mecanismele naționale de protecție și convențiile uh, ONU împotriva torturii, precum și Convenția pentru drepturile copilului și pentru drepturile persoanelor cu handicap delegația europeană a vizitat și teritoriul și ține legătura constant cu alți actori internaționali, inclusiv statele membre și țările terțe care vizitează regulat zona și oferă feedback detaliat cu privire la situația de acolo. În plus, uh, Uniunea Europeană uh, consultă rapoartele agențiilor care au vizitat țara occidentală, inclusiv uh, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului și raportorul special al ONU pentru tortură. În sfârșit, Uniunea Europeană discută direct cu organizațiile societății civile, atât internaționale cât și locale, cu privire la situația drepturilor omului în Sahara Occidentală. Delegația europeană actualizează lista uh, susținătorilor drepturilor omului cu regularitate pe baza constatărilor din teren, precum și a discuțiilor uh, cu institu uh, instituțiile de drepturile omului. Delegația europeană observă și procesele susținătorilor drepturilor omului. În prezent nu există niciun proiect uh, al uh, uh, CEDO implementat în Sahara. Mulțumesc pentru răspuns. Dacă am înțeles bine, ați spus că nu s-a efectuat nicio evaluare de impact înainte de lansarea negocierilor. Uh, spre deosebire de ce a spus doamna comisar Malmström, și ați uh, înlocuit această evaluare cu mm, o evaluare generală mai degrabă. Am înțeles bine? Și în plus, pentru că nu aveți acces la teritoriul ocupat, știu și uh, asta și de la colegi care au încercat să meargă acolo, dar și de la uh, alte organisme de încredere, cum ar fi biroul uh, înaltului comisar pentru drepturile omului, că nu s-a putut merge în aceste teritorii și atunci întreb cum puteți avea date credibile cu privire la situația de acolo. De asemenea, este regretabil faptul că nu sunt susținuți de, susținătorii uh, drepturilor, activiștii pentru drepturile omului uh, uh, din gruparea al Sarawi. În acest caz, Comisia nu a efectuat o evaluare de impact înainte de lansarea negocierilor, însă acum este pe cale să efectueze o evaluare a beneficiilor modificării, modificărilor pentru uh, populație, aici intrând și o serie de, drept, de aspecte legate de drepturile omului. My second question, additional question was how relevant are the data you have for your Cealaltă întrebare a mea se referea la relevanța datelor. Cât de relevante pot ele să fie, dat fiind faptul că nicio instituție internațională și nici dumneavoastră nu poate acționa, accesa aceste teritorii ocupate. Yeah, so the EU delegation, so... Delegația Uniunii Europene efectuează vizite în teritoriu și ține legătura constant cu actorii internaționali, inclusiv statele membre care merg acolo. În regulă, spune președinta, și schimbarea uh, politicii privind susținerea activiștilor pentru drepturile omului este și acest lucru pe ordinea uh, de zi a discuțiilor dumneavoastră? Știți că în cadrul acordului de asociere există o subcomisie și pentru drepturile omului și în acest context am discutat uh, situația activiștilor pentru drepturile omului. Nu mai am alte întrebări, mulțumesc, spune președinta. So, okay, so um, now um, I will continue with Acum uh, trecem uh, la următorul punct de pe ordinea de zi, în timp ce îl așteptăm pe domnul Preda, care să prezideze discuțiile, dar până atunci uh, vă spun eu că trecem la schimbul de opinii privind libertatea presei în Rusia și situația drepturilor omului în teritoriile ocupate și disputate cu și de Rusia. So, as you see, we do this uh, in the, uh, this exchange of views together. Facem acest schimb de opinii uh, împreună cu delegația uh, pentru uh, Comisiei pentru Cooperare parlamentar UE-Rusia și președintele acestei comisii, domnul Otmar Caras. Bine ați venit la sesiunea noastră. Uh, Uh, domeniul de aplicare al discuției noastre este amplu, merge de la libertatea presei în Rusia până la situația drepturilor omului în teritoriile ocupate și disputate de Rusia. Avem trei aspecte din exterior care vor lua cuvântul și cred că suntem um, nerăbdători să vedem ce ne spuneți dumneavoastră și vis-a-vis -vis de modul în care putem colabora cu organizația dumneavoastră în viitor. O avem alături așadar pe doamna Tatiana Glușcova de la Memorial. Memorial, bineînțeles, este o organizație bine cunoscută care a primit în 2009 premiul Saharov de asemenea. Apoi, de la Human Rights Watch, îl avem pe domnul Filip Dam, care va vorbi despre programul rusesc uh, uh, Human Rights Watch. Da, mă uit în direcția greșită. Și avem și vorbitori din partea SEAE. Însă, mai întâi, o să-i dau cuvântul domnului Caraș pentru a lansa dezbaterea. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă Lochbiller, stimați colegi, stimați invitați. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc uh, subcomisiei DROA pentru această inițiativă și anume organizarea acestui schimb de opinii. Delegația mea a monitorizat îndeaproape cele, uh, aceste, aceste chestiuni de pe care le vom discuta astăzi și Cred că e momentul potrivit să auzim și părerea experților pe acest subiect, doar la câteva zile după realegerea președintelui Putin. După cum știm cu toții, S-a înrăutățit situația în ceea ce privește drepturile omului în Rusia și acest trend negativ afectează libertăți fundamentale, drepturi fundamentale, libertatea presei și așa mai departe. În continuare, Constituția rusească garantează libertatea de exprimare. Cu toate acestea, legislația este represivă și oferă uh, un spațiu din ce în ce mai restrâns pentru uh, mass media liberă. Canalele de televiziune naționale se află sub controlul statului și uh, înrăutățirea acestei situații îmi permite să spun că în uh, alegerile uh, prezidențiale, în campania electorală recentă, au fost candidați care uh, au fost prezentați într-un mod sistematic de către aceste canale naționale de televiziune în mod negativ. Uh, iar cei care au criticat uh, pe cei de la putere au uh, riscat să-și piardă locurile de muncă. Asta e valabil și pentru mass media, iar Kremlinul a amenințat acele canale că sistemul lor de radiodifuzare poate fi blocat și uh, în mod permanent și există o interferență în acest sens. Aștept cu nerăbdare să văd care sunt părerile invitațiilor noștri pe aceste subiecte și pe uh, încălcările permanente ale drepturilor omului, ale libertății de primere, chiar și uh, de exprimare în teritoriile ocupate și doresc în continuare să mulțumesc doamnei Lochwiller pentru faptul că a invitat de asemenea și delegația pentru relațiile dintre UE și Rusia. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și uh, aștept cu nerăbdare această dezbatere, mai ales în contextul post-alegerilor. E o dezbatere importantă care trebuie să continue în continua- uh, și pe viitor în delegația noastră, în relațiile UE-Rusia. Știți că e un subiect deosebit de puternic și important și reprezintă un element de bază în munca pe care o desfăș uh, desfășurăm uh, pentru a asigura în continuare relații între UE și Rusia. Mulțumesc, domnule Caras, și acum dau cuvântul doamnei Tatiana Glușcova din partea Memorial. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permite să fiu prezent astăzi. Sunt din partea unei organizații, Memorial, care lucrează pe drepturile omului în multe regiuni din Rusia și asta încă din 1992. Și am să vă vorbesc despre situația libertății de uh, exprimare în Rusia. Plecăm de la un raport recent Ă, țara noastră se află pe locul 148 dintr-un total de 180 de țări, imediat după Zimbabwe și Venezuela. Și um, controlul statului asupra mass media a fost acutizat cu începere din 2012. Restricțiile din 2014 referitoare la investițiile străine a redus în mod clar procentul permis um, um, pentru a poseda o întreprindere în Rusia, acesta a fost redus la 20%. Aceste amendamente, evident, au dus la vulnerabilitatea mass media independentă și a schimbat total peisajul mass media. De când s-a adoptat această lege în 2012 referitor la agenții străini, ONG-urile cele mai proeminente care militează pentru libertatea mass media și a jurnaliștilor, cum ar fi Mass Media Defense Center uh, și institute de presă regionale, au fost um, desemnate drept agenți străini, deci spioni în Rusia. În august 2016, uh, biroul procurorului general Uh, a considerat că fondul de investiții pentru dezvoltarea mass media care asistă diferite uh, mass media peste tot în lume este o, a fost declarată drept organizație um, de tip spion și um, plecând de la o lege semnată în 2015, oricine ar, ar coopera cu astfel de agenție uh, ar putea fi aruncat în închisoare. Uh, în uh, noiembrie 2017 această lege a fost extinsă și către alte tipuri de mass media. Definiția oferită de către lege este suficient de extinsă pentru aceste tipuri de mass media, se poate aplica chiar și blogărilor și platformelor sociale și uh, organizațiilor neguvernamentale. Legea de asemenea uh, nu explică nici bazele as, uh, prin care uh, pot fi desemnate astfel de categorii de uh, mass media. E suficient să critici sau să publici un text împotriva uh, celor care sunt la putere. Un exemplu ar fi o, un Newsweek, uh, este o revistă foarte proeminentă în Rusia și în uh, iunie 2016 a existat un raport prin care S-a analizat situația companiei Rosneft și a existat diferite acuzații și diferite dezvăluiri. ruled that publishing this information was uh, an interference with his private life. Uh, în septembrie 2016 a fost pronunțată decizia în instanță și un apel a fost lansat în noiembrie în instanță. Iar editorul șef, a, uh, până la urmă, a anunțat hotărârea sa de a își da demisia există restricții foarte serioase asupra nu numai libertății de exprimare a jurnaliștilor, ci libertății de exprimare în general. Uh, difamarea, spre exemplu, a, fost, uh, uh a devenit acum o infracțiune penală. critics of Russians' actions in Acțiunile Rusiei au fost criticate în Crimea, iar uh, legea care stabilea reabilitarea a fost uh, suficient de extinsă încât să publice un articol care uh, precizau că Statele Unite și Germania au invadat împreună în 1939. În ultimii ani, uh, autoritățile ruse au accelerat măsurile care uh, doreau să aducă internetul sub control statal. Criteriile folosite uh, Uh, fără niciun fel de referință către instanțe, au sporit foarte mult până în 2012. Din septembrie 2015, operatorii paginilor de internet și, și providerii uh, Acestora li se solicită să stocheze și să proceseze datele ă, personale ale cetățenilor ruși pe servere localizate în interiorul, interiorul Rusiei. Legea se aplică serviciilor de e-mail, ă, rețelelor sociale și de asemenea site-urilor de căutări. Așa numitele legi Iarovaia, ă, cunoscute pentru autorii care le-au promovat, reprezintă legi care uh, controlează telecomunicațiile și serviciile de internet și care se centrează pe acest domeniu. Amendamentele Iarovaia solicită companiilor să ofere autorităților de securitate toate informațiile necesare pentru decodificarea mesajelor electronice. În, do- în decembrie 2017, un uh, utilizator al uh, aplicației Telegram a fost amendat cu 11.300 de euro pentru că a refuzat să înmâneze cheile de decriptare uh, acestei autorități. I s-a spus că uh, îi va fi blocat accesul la Telegram dacă refuză în continuare uh, să predea aceste date. Două legi suplimentare au restricționat în plus uh, anonimitatea de pe internet. Prima dintre ele solicită companiilor să uh, înregistrate în Rusia ca organizator și diseminator de informații să ofere informații cu privire la uh, numere de telefon și alte informații astfel încât utilizatorii să nu mai fie neidentificați. Aici uh, ne referim și la uh, aplicațiile prin care se transmit mesaje pe internet. A doua se referă la serviciile VPN și la uh, anonimii de pe internet uh, care trebuie să ofere informații și se referă la site-urile de internet uh, interzise. Nu au existat rapoarte cu privire la implementarea acestor legi până acum, însă uh, a existat un impact negativ asupra libertății media din Rusia. La Cecina, chiar și critica cea mai slabă uh, a lui uh, Ramzan Kadyrov și a politicilor sale duce la uh, riscuri uh, importante și la, prosecu- și la urmăriri penale. În martie 2016, un grup de uh, bărbați uh, mascați uh, au atacat un microbus care transporta jurnaliști străini și ruși care mergeau, la Ceceni, care mergeau spre Cecenia. Aceștia au fost bătuți, iar microbuzul a fost ars. Există foarte multe astfel de uh, amenințări la care sunt supuși uh, jurnaliștii și alți activiști. Shvedov uh, a aplicat, Shvedov, unul dintre cei implicați, a aplicat uh, la Comisia pentru Investigații um, și s-a referit la amenințările la care este supus. În 16 aprilie 2016, Jalau Digheriev, un jurnalist uh, din Caucaz, a dispărut uh, atunci când era pe drum spre aeroportul din Groznei. Apoi a fost arestat și a fost acuzat de posesie de marihuana. A fost încarcerat pentru 3 ani. În 9 ianuarie 2018, aceleași acuzații au fost aduse unui coleg de-al meu, Oiub Titiev, uh, directorul uh, de la Groznei al unui memorial. Uh, nu avem niciun dubiu că a fost uh, acuzat și condamnat pentru că a dezvăluit încălcările drepturilor omului ale regimului lui Kadirov. Apreciem uh, faptul că Parlamentul European a venit cu o rezoluție cu privire la cazul lui Oiub și dorim ca aceasta să continue și să fie luată în considerare, astfel încât investigația să nu se încheie, iar um, toate acuzațiile împotriva lui Oiub să fie ridicate. Vă mulțumesc! Uh, uh, uh, madame Mulțumesc, doamna Șușcova, pentru această intervenție și pentru cuvintele frumoase față de eforturile pe care le facem noi aici în Parlamentul European. E adevărat că recent am discutat cazul Titiev, directorul Grozny, și cred că vom continua să urmărim îndeaproape această situație și situația organizației dumneavoastră care se află permanent sub presiune. Și știți cât de mult ținem la organizația dumneavoastră și la membrii acestia care au primit premiul Saharov. Și acum dau cuvântul uh, domnului Filip Dam, care se ocupă de Rusia în cazul, cadrul Human Rights Watch. 10 minute maxim. Mulțumesc, domnule președinte, și vorbesc astăzi în numele colegilor mei bazați în Moscova, care sunt autorii acestui uh, raport referitor la libertatea de exprimare online și offline în Rusia. Din păcate, nu au putut fi de față astăzi. Deci, astăzi Rusia este mai represivă decât a fost oricând vreodată în, uh, uh, de după perioada sovietică. Faptul că există aceste restricții în ceea ce privește libertatea de exprimare este, de fapt, o atitudine a președintelui Vladimir Putin, care s-a întors la președinție în 2012 și se caracterizează printr-un impact fără precedent asupra drepturilor omului uh, de când s-a instaurat uh, legea agenților străini în Rusia. Um, Parlamentul a adoptat o astfel de lege și un număr de astfel de legi care limitează sau interferează cu libertatea de exprimare și de informare și pot fi luate acțiuni împotriva civililor, Um, aceste legi care au fost adoptate au dus la spărirea controlului asupra peisajului mass media și l-au transformat într-un adevărat, într adevărat teren minat pentru jurnaliști. Și um, toate tipurile de mass media au fost, uh, trebuie să devină acum o voce a guvernului, o voce a propagandei, un, să dovedească sprijin patriotic pentru agenda guvernului. În ultimii șase ani, Rusia a adoptat 16 noi legi care restricționează libertatea de exprimare și de informare și există uh, motive, cum ar fi, spre exemplu, insultarea unor uh, uh, credințe religioase, promovarea extremismului, apeluri publice pentru violență, pentru atacuri la integritatea Federației Ruse. Toate acestea sunt motive pentru a promova acțiunile desfășurate în Crimea, uh, Crimea uh, desfășurarea unor fake news, uh, Um, condamnarea versiunii oficiale referitor la cel de-al doilea război mondial și așa mai departe. Legea referitor la agenții străini face că până în prezent uh, uh, mass media precum Voice of America și Free Europe um, sunt considerate drept uh, mass media uh, străine, um, antinaționale și Există și alte texte legislative care impun restricții, mai ales în materie de informare. Se creează un sistem de înregistrare a site-urilor interzise. Autoritățile au un registru separat și liste negre și pot să blocheze astfel uh, site-uri internet dacă conținutul lor este uh, desemnat drept ilegal de către legi. Iar în ceea ce privește uh, aceste registre, uneori se poate interveni și fără o sentință din partea justiției. Există, evident, o interzicere a celor site-uri web. Roscovnazor despre care Tania a vorbit adinaori. Există foarte multe mass media și jurnaliști care au fost uh, aduși în, uh, în justiție doar din cauza unor articole, video și interviuri. Uh, Oamenii se află în închisoare și e vorba de 94 de persoane comparativ cu 53 doar acum câțiva ani. Câteva exemple. În decembrie 2016, curtea a condamnat pe Alexei Djungurov, este jurnali, un jurnalist și blogger, și a fost condamnat pentru că, a, uh, așa zis, a justificat public uh, terorismul. El a criticat pur și simplu acțiunile Rusiei în Siria pe blogul său. În mai anul trecut, Ruslan Sokolovski, a fost și el condamnat și a fost condamnat la o închisoare de trei ani și jumătate cu suspendare din cauza unei, unui video pe care l-a publicat și în care și-a bătut joc de Biserica Ortodoxă. Un astfel exemplu, de exemplu, în iunie anul trecut, directorul uh, unei librării din Moscova a fost de asemenea Uh, pur și simplu uh, întemnițată pentru că uh, a vândut anumite tipuri de cărți în, uh, în uh, librăria sa. și a fost condamnată la un an și jumătate de, de arest la domiciliu. Vedeți cum evoluează situația în Rusia. Există în continuare diferite um, voci critice online, dar există prea puține jurnale, ziare independente care să poată să uh, uh, exprime un punct de vedere diferit. Tot ceea ce se printează, tot ceea ce se difuzează este de fapt vocea statului. Guvernul posedă în parte sau în totalitate sau are o influență considerabilă asupra tuturor uh, celor care difuzează canalele de televiziune, de radio, ziarele uh, uh, și cei care uh, sunt mass media independentă au mari dificultăți în cea de-a doua parte a prezentării mele m-aș referi la situația de la Crimea. De când a început ocuparea, autoritățile ruse au încercat să pună capăt oricărei forme de critică față de acțiunile Rusiei în această peninsulă și asta e vorba și de jurnaliști, de blogger, de activiști politici și așa mai, politici și așa mai departe. Uh, Faptul că Nicola Semena a fost condamnat în septembrie 2017 uh, argumentează acest lucru. A fost vorba de o condamnare de 30 de luni, pur și simplu din cauza unor articole care au criticat ocuparea rusească. Autoritățile și-au intensificat uh, uh, persecuțiile față de tătarii din Crimea și membrii Uh, comitetului uh, Tătarilor din Crimea au fost astfel persecutați. Au existat atacuri fizice, au existat dispariții forțate și e clar că aceste cazuri nu sunt uh, în mod corect anchetate. Aceste organizații, precum cea a tătarilor din Crimea, se confruntă cu diferite tipuri de persecuție iar din 2015 autoritățile rusești au arestat cel puțin 26 de astfel de persoane uh, care au fost acuzate că sunt implicate în mișcarea islamistă Hib ut Tahrir, organizația interzisă, uh, teroristă inter- ca și, considerată ca și teroristă în Rusia, interzisă din 2003, uh, um, dar nu doar în Ucraina, nu doar în rest, și în restul Europei. Și au existat acuzații de a participa uh, au fost acuzați că au participat la grupuri teroriste pur și simplu pentru că uh, au uh, preferat să se întrunească și să-și exprime diferite puncte de vedere pe care autoritățile rusești le-au considerat drept afiliere la această organizație Hipsub Tahrir. Uh, mulți au fost condamnați la 5 ani de închisoare. În octombrie 2017, autoritățile au venit cu acuzații de separatism uh, împotriva lui Suleiman Kadirov, un activist uh, tătar din Crimea, pentru faptul că a postat pe social medială, pe media socială, critici referitor la ocuparea Crimeei. Au existat diferite negocieri timp de 2 ani de zile între Rusia și președintele Turciei și în final a fost eliberat. În mai multe cazuri, serviciile de poliție și de securitate rusești au uh, persecutat diferit, um, diferite persoane acuzându-le de activități teroriste și nu au avut ocazia să aibă un proces echitabil. În Republica autoproclamată Donetsk, oamenii au dispărut și asta indiferent de uh, sistemul juridic existent. Am putea spune că e vorba de un adevărat vacuum care de fapt privează pe oameni de drepturile lor de bază. Uh, printre cei care au fost uh, declarați dispăruți, arestați sau hărțuiți, uh, multe voci au fost extrem de critice uh, și au, uh, e vorba de uh, blogger, Slanislav Saseev, care a fost uh, deținut ilegal și a dispărut în iunie 2017, apoi Igor Koslovski, un profesor cu uh, uh, păreri pro-ucrainene, care de asemenea a fost acuzat în mai 2017 și a fost condamnat la 32 de luni de închisoare. El a fost uh, eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri în decembrie 2017. Și pe scurt câteva recomandări. Uh, toate instituțiile europene ar trebui să vină cu sprijin moral pentru jurnaliști, pentru ONG-uri, pentru societatea civilă din Rusia, în așa fel încât să putem evoca toate aceste noi cazuri care apar, uh, oameni care sunt uh, condamnați uh, în mod uh, nedrept și trebuie să contribuim la munca desfășurată de ONG-uri și de mass media independentă în această țară. Și în acest sens, Parlamentul European, prin rezoluția Comisia sa a contribuit uh, prin rezoluția uh, referitor la Cecenia, de asemenea a reprezentat un astfel de efort. Acum, în ceea ce privește Rusia, trebuie să lansăm în continuare un apel în așa fel încât să existe un mediu deschis pentru libertatea de exprimare, pentru libertatea de asociere, de întrunire. Un apel repetat pentru a avea o modificare a legislației, pentru o revizuire a celor texte legislative care limitează libertatea de exprimare și libera, liberul acces la informații. Și în final, încurajăm monitorizarea situației drepturilor omului în Rusia să fie discutată la nivelul cel mai înalt al Uniunii Europene, chiar și la nivel de Consiliu de Afaceri Externe. Uh, trebuie să aplicăm principiile Uniunii Europene în relațiile noastre cu Rusia, să sprijinim societatea civilă și să ne referim și la situația drepturilor omului în, Rus, în Rusia și la libertatea de exprimare. Mulțumesc, domnule președinte, mă voi opri aici. Um, uh, Mulțumesc foarte mult. Ascultându-mă vorbind despre libertatea de asociere și de manifestare, ne-am amintit că săptămâna trecută Canalul Arte a difuzat un documentar foarte interesant privind campaniile ce, s-a încercat, ce a încercat Navalny Sobchev să le facă în Rusia. Au fost manifestații inițial aprobate, dar după aceea venea poliția și spunea nu, nu, nu aveți niciun uh, acord. Ei prezentau autorizațiile, dar uh, apoi poliția uh, Uh, extrem de violentă în acțiuni, spunea, voi nu aveți niciun cuvânt de spus aici, hai, cărați vă Iată așadar care e libertatea de asociere. Și asta explică de altfel faptul că au avut loc și aceste alegeri caricatură uh, și îmi pare rău să aud că instituții europene au, l-au felicitat pe Putin de, uh, pentru aceste caricaturi de, de alegeri. E ca și cum l-ar fi felicitat pe Ceaușescu acum ceva vreme, dar acesta e alt subiect. Îi dau acum cuvântul lui domnului uh, Iumchist, uh, membru al East uh, Statcom uh, Task Force, care ne va vorbi și el aproximativ 10 minute. Vă mulțumesc că mi-ați uh, dat ocazia să vorbi, vin să vorbesc despre uh, East Stratcom Task Force, mandatat acum patru ani, care să abordeze campaniile continue de dezinformare ale Rusiei și asta aici am citat. Avem în prezent 14 experți și lucrăm ca parte din SAE în cadrul Diviziei pentru Comunicări Strategice. Și avem trei obiective principale. Primul este de uh, a îmbunătăți comunicarea europeană în vecinătatea estică. Al doilea, să sprijinim presa liberă și independentă în vecinătatea estică. Și, în sfârșit, al treilea, să conștientizăm campania de uh, dezinformare pro-Kremlin părți ale uh, activităților noastre sunt relevante pentru punctul uh, nostru de discuție de astăzi, schimbul de uh, opinii privind libertatea presei în Rusia și situația drepturilor omului în teritoriile ocupate și disputate de Rusia. Vă voi descrie abordarea noastră uh, cu privire la uh, mandatul nostru din 2015, dar și cu privire la uh, două din cele cinci principii uh, de orientare privind uh, Rusia, și anume punctul 3, uh, consolidarea rezilienței interne și punctul 5, consolidarea implicării și um, conlucrării cu societatea civilă uh, rusească, dacă vreți o abordare bazată pe stimulente pozitive și stimulente negative. Uh, în ceea ce privește stimulentele negative sau pedepsele, trebuie să vă spun despre noi cum despre cum noi, în cadrul Stratcom la Bruxelles, am creat o serie de canale de comunicare dedicate, un site web, un profil Twitter și un profil Facebook cu numele comun EU uh, versus uh, Disinfo, EU, Uniunea Europeană potriva dezinformării, unde uh, adunăm exemple uh, de asemenea dezinformări. În prezent avem o bază de date cu aproape 4.000 de exemple de acest gen. Analizăm uh, um, discursurile de dezinformare în articolele de pe Facebook și de pe Twitter. Vă încurajez să vă înscrieți pe UVSIS-Disinfo uh, și uh, să solicitați de asemenea newsletterul nostru săptămânal. De curând am descris, de uh, exemplu, un ata atacul uh, chimic din Salisbury și modul în care uh, s-a produs dezinformarea um, prin intermediul Kremlinului am arătat cum tacticele, tacticile de acolo seamănă foarte mult uh, cu cele de după um, prăbușirea uh, zborului MH17 în uh, Ucraina răsăriteană în iulie 2014. De asemenea, am analizat alegerile pre- prezidențiale din Rusia și mediul propagandei în care acesta s-a produs. Știm foarte multe despre cum formează mașinăria de dezinformare pro-Kremlin. Știm că mesajele sunt controlate de la nivel central, că recomandările sunt comunicate de Kremlin săptămânal și că toate uh, presa principală, nu doar cele de stat, trebuie să le respecte, iar cele care nu o fac sunt pedepsite. Mai știm de asemenea, noi și toată lumea din această sală, care sunt presiunile la care sunt supuși ziariștii ruși, uh, cum sunt uh, intimidați colegilor sau sunt încarcerați, cum li se fabrică dosare sau sunt atacați sau uciși. Știm de asemenea și scriem pe pagina noastră web despre cum uh, dezinformarea care ne țintește pe noi în Occident seamănă adesea cu dezinformarea folosită pentru atacarea societății civile din țară, din Rusia, inclusiv jurnaliști. De exemplu, de curând am descris pe site un caz în care un canal de stat, uh, un canal TV uh, deținut de, și controlat de stat, uh, NTV, uh, deținut de Gazprom, a realizat un așa numit documentar în care a inventat o poveste despre cum diplomații statelor membre europene ar fi plătit uh, membrii opoziției ruse să propage idei de, radicale de islam și terorism. Atunci când descriem asemenea cazuri, atât ne exprimăm solidaritatea ca, cu societatea civilă rusească, cât și uh, Uh, facem uh, parte din mandatul, uh, ne prezentăm mandatul de a um, îmbunătăți conștientizarea cu privire la dezinformare. Însă avem și un mesaj pozitiv și facem activități care țin uh, de obiectivul 5, uh, și anume implicarea și conlucrarea cu societatea civilă rusească, pentru că avem și acest mesaj pozitiv, după cum spuneam. Menținem contacte cu numeroși jurnaliști ruși, atât din uh, presa independentă și liberă, cât și din mm, ziarele uh, economice mai puțin, mai mai independente, mai puțin aservite guvernului. Creăm seminare de presă și ducem jurnaliștii ruși la Bruxelles și în statele membre pentru a le arăta că Uniunea Europeană nu este rusofobă, așa cum le spune lor uh, televiziunea rusă. Știm că există, așa cum spuneau colegii, guri mari de, de aer proaspăt, de oxigen în Rusia. Uh, Uh, jurnaliști foarte profesioniști și o societate civilă foarte puternică, o societate care se luptă în ciuda tuturor presiunilor să păstreze viu cel de-al patrulea pilon uh, al puterii în Rusia, și anume presa. Pe lângă seminarii avem și numeroase uh, uh, raportări și prezentări ale situației de fond pentru jurnaliștii ruși. De exemplu, am invitat uh, un grup de jurnaliști ruși să acopere uh, summitul privind parteneriatul estic aici în Bruxelles, astfel încât să poată să raporteze pe baza faptelor de la fața locului. S-a stabilit și s-a creat un uh, website uh, informații europene în limba rusă care, ca parte din website-ul SAE, comunică comunică în numele Uniunii Europene în limba rusă, ceea ce este foarte apreciat de presa rusească, pentru că poate să afle mult mai multe lucruri direct despre politica europeană în limba lor. În sfârșit, uh, trebuie să spună faptul că facem acest lucru nu doar pentru a sprijini jurnalismul uh, rusesc, ci și pentru că vedem într-un jurnalism rusesc puternic și independent un pilon pentru dezvoltarea viitorului. Un asemenea jurnalism face parte dintr-o soluție puternică pentru viitor. Mulțumesc, mulțumesc, până și președintele. Îi dau acum cuvântul Micaelei uh, Șoindrova din partea PPE, uh, eurodeputat. Mulțumesc frumos. Uh, îmi cer scuze pentru că imediat va trebui să plec, însă, înainte de asta, aș vrea să vă mulțumesc. Cred că faceți o muncă foarte importantă și aveți sprijinul nostru, pentru că politica de dezinformare în Rusia este o politică oficială, nu e niciun secret, e ceva normal limităm uh, libertatea presei ca politică oficială. Nu există niciun fel de libertate. Aș vrea să-i mulțumesc și uh, colegului uh, Ostevici pentru că a inițiat o scrisoare către domnul Juncker. Noi nu suntem de acord cu felicitările exprimate uh, către președintele ales uh, în cadrul unei campanii care nu a fost liberă. Nu au existat acolo condiții egale pentru toți candidații. A fost un candidat uh, condamnat, uh, încarcerat, care nu a putut uh, participa la aceste alegeri, deci ele nu aveau cum să fie corecte. Cred așadar că trebuie să susținem uh, munca agenției dumneavoastră, Stratcom, pentru că este la fel de necesară ca sprijinul statelor membre în sine. În urmare, vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră și aveți tot sprijinul meu. Mulțumesc. Domnul Austeviciu, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor uh, oratorilor și mai întâi uh, subcomisiei DROA pentru organizarea acestui eveniment și pentru că a ascultat reprezentanții ruși pe care trebuie să-i laud atât de mult pentru curajul lor și pentru abordarea lor deschisă vis a -vis de această situație atât de complexă. Ei uh, au tratat problema cât se poate de clar și de deschis realegerea lui Putin pentru următorii șase ani este cea mai proastă știre pentru societatea civilă uh, rusească. El nu este un om al societății deschise. Conduce țara uh, cu o politică KGB, uh, KGB foarte sofisticată, ceea ce limitează spațiul de desfășurare al activităților uh, societății civile impunând modul propriu de înțelegere și strategia proprie de conducere a societății rusești. Putem uh, identifica multe, multe situații în care libertatea presei, libertatea uh, de expresie, siguranța jurnaliștilor, aceste libertăți elementare sunt puternic atacate și asta tot mai des. Cred că Rusia uh, se îndepărtează de uh, textul actului de la Helsinki. De aceea mă îngrijorează foarte mult uh, apelurile unor înalți oficiale ai Consiliului uh, European, Consiliul Europei, de a reda uh, Rusiei statutul de membru al Consiliului Europei. Cum se poate așa ceva? Poziția Europei trebuie să fie una foarte solidă. Uh, și nu trebuie să se bazeze pe un interes de tipul uh, activitate, desfășurarea activității obișnuite, ci pe masaj, mesajul nostru european. Ce mesaj transmitem societății rusești dacă întoarcem capul și salutăm, așa cum a făcut-o domnul Juncker, într-un mod absolut a, absolut inexplicabil pentru mine uh, re, realegerea domnului Putin. Ce concept de securitate are uh, domnul Juncker uh, întinzând mâna către Putin a doua zi după publicarea rezultatelor alegerilor. Eu cred că ratăm mesajul esențial. Haideți să fim foarte deschiși trebuie să susținem pe toate căile activitățile Ist uh, Stratcom. Săptămânal, vă recunosc că citesc uh, newsletterul uh, acestei instituții minunate care ne oferă o analiză bună a dezinformării rusești este incredibil. Ar trebui să fie pe biroul fiecărui eurodeputat și fiecărui parlamentar național pentru a înțelege amploarea și sofisticarea acestui atac de dezinformare uh, cu privire la Occident. Uh, atac al Kremlin, Kremlinului și este o activitate în desfășurare, nu s-a, nu s-a oprit nimic. Uh, urmează alegeri în 2019 și vă doresc bun venit în această nouă realitate. Cred că atacurile vor, se vor intensifica și la fel și încercările de a uh, interfera cu alegerile europene. De aceea, întrebarea mea se adresează doamnei Hrușcova de la Memorial. Cum ați evalua uh, transmisiunile alternative în limba rusă din uh, unele state membre ale Uniunii Europene care sunt disponibile în presa rusească, mai ales online care este reacția uh, rușilor uh, obișnuiți care au acces la aceste informații produse pe, pe site-urile europene. Există vreun impact asupra societății rusești um, al acțiunilor pe care noi încercăm să le facem? Și apoi o întrebare către Stratcom. ce alte mijloace vă putem pune noi la dispoziție pentru ca activitățile voastre să ia amploare și să aibă tot sprijinul politic din partea noastră. Deci, de ce aveți nevoie în plus pentru a fi echipați corespunzător ca să rezistați uh, propagandei rusești? Uh, tot din partea grupului ALDE. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș fi vrut doar, uh, așa cum au spus și colegii mei, să vă adresez câteva observații, pentru că colegul Austrevicius a exprimat foarte clar câteva din îngrijorările pe care le avem noi din punct de vedere al instituțiilor, din punct de vedere al comisiei, din punct de vedere al comunicării recente. Două lucruri. Mai întâi, din punct de vedere personal, vreau să vă mulțumesc că, în mod sincer să aduc un omagiu curajului dumneavoastră. E un exemplu demn de urmat. Noi primim aici în Parlament multe persoane care își pun viața în pericol în fiecare zi, apărând într-adevăr libertățile fundamentale, drepturile fundamentale. Și în momentul în care dumneavoastră veniți la noi și sunteți astfel expuși, avem și noi o responsabilitate și anume să vă protejăm, să vă însoțim, să vă apărăm. Și aș vrea să amintesc acest lucru. Acum, pe de altă parte, ar mai fi un alt aspect care poate e un pic ciudat în acest context. Ne-am putea gândi că suntem într-o perioadă modernă, oameni moderni cu eticheta cool. Uh, mă refer la propaganda de zi cu zi. Uh, lupta aceasta între adevăr și minciună într-un stat precum Federația Rusă, care e stat liber într-o oarecare măsură, dar care utilizează anumite elemente ale unei democrații formale, um, um, acel luciu de uh, democrație, cum ar fi, spre exemplu, libertatea de exprimare, libertatea de uh, alegere, dreptul la vot, dar cu niște restricții. În așa fel încât acest uh, minim de democrație în fond îl conjugă cu un control imens asupra tuturor instituțiilor, asupra poliției, asupra uh, uh, apărării, uh, asupra mass media. Deci, în fond, vorbim de o situație în care nu se poate să ai democrație reală în Rusia. Eu ce vreau să vă întreb este, eventual considerați dumneavoastră că în felul în care funcționează acum Rusia și libertatea de presă, și anume că trebuie să se garanteze cetățenilor dreptul de a fi informați, pentru că în fond asta e și baza pentru a lupta împotriva dezinformării, oare considerați că noi din Uniunea Europeană ar trebui să insistăm mai mult pe această protecție față de libertatea presei din acest punct de vedere, nu ca și libertate de exprimare, ci ca și garanție de acces la informare, care este un drept, un drept de multe ori garantat în Constituție. Mulțumesc! Voilà, on n'a pas d'autres euh, demandes. Nu mai avem alte solicitări, uh, așa că o să invit pe um, oratori să reacționeze la întrebările care li s-au adresat direct sau să facă observații, comentarii, dar aveți fiecare câte două minute doar. Începem în ordine inversă cu dumneavoastră. Bună Două minute. Thank you. I will try to briefly answer the question directors directly for... Um... Vă mulțumesc. Uh, voi răspunde la întrebarea referitoare la task force-ul uh, East Stratcom. Ce putem să facem pentru a ne face viața mai, mai bine și treaba mai bine? În primul rând vreau să mulțumesc uh, alocărilor Parlamentului de 1,1 milioane de euro acordate echipei noastre și în proiectele noastre pilot. Acum lucrăm și descriem cum această alocare generală poate să devină operațională. Cred că Parlamentul nu ar trebui să fie surprins că, pe lângă recomandări, uh, ne dorim ca astfel de contribuții să devină ceva uh, obișnuit. Noi avem 14 uh, membri în task force-ul nostru, ei vin din statele membre și eu fac parte din acest task force și cred că sustenabilitatea depinde și de înțelegerea ajutorului acordat de statele membre și este important să se transforme într-o acțiune pe termen lung. În fine, ar trebui să spun că, fiind parte a unui serviciu diplomatic, limbajul uh, puternic al uh, politicienilor reprezintă uh, o activă importantă pentru noi. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră, asta ne ajută să pavăm drumul pentru o mai bună înțelegere și pentru a aduce în prim plan această parte specială a, a uh, activității noastre. Și dacă este să mă refer la Serviciul de Acțiune Externă și trebuie să spun că uh, activitățile este important să fie accelerate. Noi am uh, constituit și un task force special, uh, SELF, pentru uh, Orientul Mijlociu și Africa și de asemenea un task force pentru Balcanii de Vest. Apreciem așadar și observăm uh, că este important să existe prioritizare și să folosim acest lucru ca pe un instrument politic. De asemenea, doresc să mulțumesc primului orator care a plecat însă, doamnei Șoidrova, pentru cuvintele amabile venite în sprijinul nostru. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Filip Dam. Um, I just want to... Doresc să îmi exprim și eu uh, acordul cu ceea ce a spus domnul Estrivicis uh, cu privire la amenințările care vin uh, din partea Rusiei. Acțiuni neplăcute împotriva unor instituții importante care pun Europa într-o poziție dificilă. Vreau să amintesc, fără să comentez suplimentar, că Există mecanisme eficiente care au fost victima ale încălcării drepturilor omului. Um, există un tribunal în Rusia care se ocupă de asta, însă uh, este foarte greu să existe acces la aceste mecanisme. Crimea și alte regiuni afectate de politicile Rusiei, Crimea fiind sub ocupație, are nevoie chiar de mai mult, nu de mai puțin acces uh, al observatorilor internaționali. Și poate că ar trebui să țineți cont de acest lucru atunci când uh, planificați activitățile dumneavoastră viitoare. În fine, uh, doamna Tatiana Glușcova, două minute, vă rog. Mulțumesc pentru întrebări. Dacă am înțeles bine, prima întrebare s-a referit la accesul uh, mass media europeană și cum influențează acesta viața oamenilor obișnuiți. Aceste uh, mijloace de comunicare în masă europene sunt puțin accesibile în Rusia. Uh, puțin au acces la ele. Nivelul mediu uh, al internetului este mai ridicat în Rusia decât media mondială, însă mediile de pe internet sunt utilizate cel mai mult de tineri. Uh, în ceea ce privește restul populației, uh, sursa cea mai importantă de informare este televiziunea. Însă, uh, televiziunea prin cablu, care mm, transmite și uh, emisiuni în Europa, uh, sigur că la acesta există acces, trebuie plătit pentru aceasta, dar uh, dacă o familie are acces la uh, televiziune prin cablu, aceștia sunt priviți ca obținând informații din partea cealaltă. Deci informațiile pe același subiect despre care știau deja ceva, dar lipsite de propagandă. Deci uh, sunt informații curățate de propaganda rusă, lucruri noi și interesante. Deci da, cred că accesul la mass media europeană și influența acestora influențează în mod pozitiv înțelegerea situației de la nivel mondial. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, da, cu siguranță, Uniunea Europeană ar trebui să continue să pună presiune pe Federația Rusă pentru a determina Rusia să ofere mai multă libertate mass media, respectiv să nu pună și mai multă presiune decât o face în prezent asupra mijloacelor de comunicare în masă. Pentru că uh, știți foarte bine care este situația, presa este un uh, formator de opinii. Prin intermediul ei este înțeleasă realitatea și s-a observat frecvent că statul rus controlează presa, deci este un instrument de propagandă și nu uh, oferă informații populației pur și simplu. Deci cu cât există presă mai independentă, cu atât accesul la informații al oamenilor este mai bun, pentru că ei, în felul acesta, înțeleg mai bine ceea ce se întâmplă în lume Ehm, ehm, Mulțumim și am speranța că mesajele care v-au fost transmise acum vor fi ascultate. Știu că în sală sunt și persoane care notează în, pentru ambasada uh, Federației Ruse. Să sperăm că mesajul nu va fi distorsionat. Și pentru ultimele observații, Dau, colegul, dau cuvântul colegului nostru Otmar Caras, care, după cum știți, uh, conduce delegația pentru relațiile aproape inexistente între UE și Rusia. Dragi colegi, în primul rând doresc să le mulțumesc uh, oaspeților noștri. În același timp, uh, aceste prezentări sunt îngrijorătoare. Pe de o parte, am auzit că există unii care critică felicitările pe care le-a adresat președintele Comisiei, uh, domnului Putin, cu ocazia realegerii sale, pe de altă parte trebuie să uh, informăm opinia publică, să o creăm și să uh, transformăm subiectele lor de interes în subiecte generale de interes. Așadar, ne gândim într-o situație dificilă. Ceea ce trebuie să înțelegem este că rapoartele, prezentările dumneavoastră și realitatea trebuie să reprezinte baza discuțiilor noastre și că această realitate nu trebuie ignorată în vreun fel. Și nu ar trebui să deplângem această realitate numai în discursuri de duminică, ci să reprezinte baza pentru dialogul și politica noastră bilaterală. Și în felul acesta ajung la un al doilea punct. Dezbaterea de la Consiliul Europei este absolut necesară pornind de la această realitate, pentru că pornind de la aceasta trebuie stabilite anumite condiții um, acestui membru al Consiliului Europei, pentru că aici se prevăd măsuri care sunt în contradicție cu Convenția pentru Drepturile Omului, care reprezintă baza uh, posibilității de a fi membru în uh, Consiliul Europei. Delegația Rusiei, la ora 13, există a dus această dezbatere mai departe. Uh, rapoartele dumneavoastră uh, în această discuție cu delegația Rusiei uh, vor reprezenta baza în dialogul pe care îl vom purta. De asemenea, doresc să sprijin și să susțin faptul că rapoartele Serviciului European uh, Diplomatic, al Task Force-ului, nu sunt uh, publicate numai în internet, pe internet, ci orice uh, persoană publică de la Uniunea, din Uniunea Europeană, de la nivelul regional, la nivel național și până la nivel european, ar trebui să beneficieze la modul direct de aceste informații ar trebui să îi fie furnizate uh, direct, pentru că politicienii nu trebuie să își facă rost de informații, ci aceste informații ar trebui să le fie aduse pentru a putea beneficia de ele. Așadar, uh, solicit să se distribuie uh, aceste informații tuturor persoanelor publice, tuturor funcționari public, funcționarilor publici, oficialilor europeni, pentru că trebuie să avem aceeași înțelegere a realității, aceleași informații de la care pornim pentru a putea merge pe aceeași direcție. Vă mulțumesc toate cele bune și puteți să fiți siguri, și nu sunt vorbe goale ceea ce vă spun, că sprijinul moral reprezintă mult mai mult decât vorbe goale. Este o dorință de-a noastră, pentru că democrația poate să fie trăită și experimentată numai prin uh, implicarea cetățenilor activi. Iar dumneavoastră sunteți cei care uh, duc mai departe democratizarea Rusiei și acest proces inițiat. Vos leur... Mulțumim foarte mult pentru aplauze, mulțumim și invitațiilor noștri și vă propun să menținem legătura și să continuăm acest uh, dialog, să nu ezitați să ne transmiteți toate informațiile care vi se pare importante. Și acum, înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, facem o scurtă pauză de un minut și jumătate, maxim două minute, în așa fel încât să ne reorganizăm. Okay. So I will say bye-bye.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 Uh, we'll start our point number... Trecem acum la punctul 15 uh, de pe ordinea de zi, schimb de opinie privind situația alarmantă din Mozambic, marcată de încălcări tot mai frecvente ale drepturilor omului, inclusiv o serie de cetățeni dispăruți, despre care se crede că ar fi fost răpiți de forțele de ordine. Vă rog să îmi permiteți uh, să vă reamintesc de câteva cazuri recente, începând cu domnul Gil Șistac, cetățean Moza din Mozambic, care a fost asasinat în 2015. În octombrie 2016, domnul Ieremias Bondeca, unul dintre liderii rezistenței naționale din Mozambic, a fost de asemenea asasinat. Din 2016, domnul Americo Sebastiao, un uh, om de afaceri portughez, a dispărut în Sofala după ce a fost uh, răpit în circumstanțe dubioase și de acesta nu se mai știe nimic. Iar la finalul anului 2017, doi cetățeni, două femei portugheze au fost uh, asasinate cu brutalitate. Human Rights Watch a publicat un uh, raport alarmant recent și acum avem plăcerea de a, a o primi alături de noi pe doamna Salome Sebastiao, soția domnului Americo Sebastiao, care a încercat să afle adevărul cu privire la uh, soțul său. Vă rog să îmi permiteți să vă felicit pentru curajul dumneavoastră și să exprim uh, recunoștința noastră că ați venit să ne să vă adresați nouă astăzi. Aveți la dispoziție cam 10 minute pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, voi vorbi în limba portugheză, pentru că este mai bine pentru mine. Așadar, uh, bună ziua! Doresc, uh, în primul rând, să mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a uh, vorbi în fața dumneavoastră aici la Subcomisia pentru Drepturile Omului. De asemenea, trebuie să recunosc că sunt foarte tristă, că sunt uh, îngrijorată și că mă simt uh, destul de rău. Însă, am speranțe și nu vreau să renunț la speranță și sper că uh, acest caz se va rezolva pozitiv. Soțul meu, Americo Sebastiao, este cetățean portughez și a fost răpit pe 29 iulie 2016 cu uh, ajutorul unei bombe în provincia Sofala din Mozambic. Por agentes fardados que o transportaram numa carrinha a fost răpit la o stație de benzină, a fost transportat cu o mașină și, uh, în mod normal, uh, acest model de autovehicul se utilizează de către forțele de ordine din Mozambic. Americo a fost uh, un antreprenor, el se găsea din 2001 în Mozambic și lucra în domeniul agriculturii și silviculturii. Și de asemenea a fost a lucrat și uh, în niște întreprinderi din Mozambic care își continuă și în prezent activitatea. De la momentul răpirii, familia nu mai are niciun fel de veste de la el. Nu știm unde este și, de asemenea, nu știm care este starea sănătății sale. De când a dispărut, după cum spuneam, familia a făcut tot ceea ce a putut pentru a îl găsi și, de asemenea, au fost luate măsuri împreună cu poliția din Mozambic și cu cea din Portugalia. Au fost uh, identificate anumite contacte, de asemenea S-au inițiat anchete, s-a discutat cu președintele Republicii și prim-ministrul, uh, de asemenea ministrul de externe și ministrul de justiție. s-au lansat apeluri uh, către instanțele europene și către ONU. În plus, au, a existat și o întâlnire cu diferite autorități naționale și internaționale, am solicitat ajutor și au existat foarte multe întâlniri. Au fost trimise scrisori către diferite autorități mozambicane și de mai multe ori am solicitat să fim primiți. Însă solicitările noastre au fost respinse, iar scrisorile acestea nu au, avut, uh, nu au beneficiat niciodată de un răspuns. De asemenea, uh, doresc să deschid o paranteză și să spun că o mie de persoane, nu, mii de persoane au uh, transmis uh, scrisori individuale președintelui Mozambicului și l-au rugat să intervină pentru această situație și să clarifice situația. Sunt scrisori transmise de persoane individuale. Sunt uh, mii de scrisori care au fost transmise președintelui până în februarie anul acesta. Mii de scrisori, repet. De asemenea, uh, Partidele au fost uh, contactate în Portugalia și cele din uh, Mozambic, așa încât uh, cazul să fie făcut public și să putem solicita ajutor și mai bine. Am înaintat și două petiții către Parlamentul din Mozambic în mai anul trecut, am făcut acest lucru și, din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Apoi, o altă petiție a fost transmisă Parlamentului portughez la începutul acestei luni. În ceea ce privește familia, pentru noi toate acestea au fost momente foarte dificile. Mediile de comunicare S-au implicat de asemenea activ, au stat și la televizor și la radio și în presa scrisă câteva uh, articole și mediile sociale au fost uh, de asemenea activate. De un an jumătate, familia se implică. A existat o atitudine modestă la început, dar ne-am spus că dacă păstrăm această atitudine, uh, nu vom reuși. Inițial crezuserăm uh, invers Până acum nu am auzit însă nimic de soțul meu. Mozambicul ne întâmpină numai cu tăcere. Și această tăcere ne îngrijorează. Pentru noi este o formă de tortură. Familia a încercat să comunice cu Mozambicul și a încercat de la bun început să utilizeze diverse canale de comunicare. Am uh, adresat rugăminți, de asemenea am uh, spus că stăm la dispoziție pentru un dialog, pentru a putea colabora, cu singurul obiectiv uh, ca Americo să se poată reîntoarce la familia sa. Comunicarea însă este unidirecțională. Mozambicul nu răspunde. De la dispariția lui Americo, noi uh, ne-am oferit să ajutăm la soluționarea cazului. Însă, autoritățile portugheze, e bine, și acestea s-au implicat, au apelat uh, la autoritățile din Mozambic. Dacă este să ne uităm la uh, trecutul recent, putem să observăm că cei din Mozambic au acceptat mereu uh, parteneriatele atunci când au fost răpiți alți cetățeni. Însă, în acest caz, iată, cooperarea este respinsă și nu putem să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru. De curând, un uh, reprezentant uh, național al uh, Serviciului de Investigații a Criminalității a spus următorul lucru. În ceea ce privește investigațiile criminalistice, s-au luat toate măsurile și au fost lansate multe acțiuni, dar cetățeanul nu a putut fi găsit. S-a spus de asemenea că nu a fost identificat niciun cadavru care să prezinte uh, caracteristicile sale. Citez încă o dată, a urmat și această replică. Noi dorim să solicităm ajutorul tuturor cetățenilor și al, uh, ci, al societății civile în general, astfel încât dacă cumva uh, au cunoștință de anumite informații sau fapte care ar putea duce la soluționarea cazului, să ne contacteze, să contacteze uh, Serviciul Național de Investigații și Procuratura uh, și să transmită aceste fapte mai departe. Încheiem citatul. După câteva zile de la acest apel televizat, Procuratura din Mozambic a suspendat cazul. Deci, uh, pro... dosarul a fost suspendat. Acesta care se referea la dispariția lui Americo. Și noi am făcut apel. Apoi a urmat o întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, din partea pe care am adresat-o Ministrului de Externe, iar ei au răspuns. Această uh, întrebare este, uh, reprezintă și se referă din punct de vedere diplomatic la o situație foarte controversată și delicată. Să discutăm despre acest subiect ar fi însemnat că trebuie cântărită foarte bine cuvintele. Și vin și mă întreb, ce nu trebuie să iasă la iveală? Ce nu trebuie să știm noi? Ce ni se ascunde? Stimate Doamne, stimați domni, îl cunosc pe Americo de 33 de ani. De 26 sunt căsătorită cu el nu am avut ocazia să îmi sărbătoresc nunta de argint. Pentru că mi l-au răpit. Avem doi copii împreună. Americo este partenerul meu pentru toată viața și dorim să ne petrecem viața până la sfârșitul ei împreună. Este cel mai bun prieten al meu, este tatăl copiilor meu, mei și soțul meu. Nu este absolut deloc uman ceea ce s-a întâmplat. Timpul trece, zilele se scurg și uh, suferința noastră este tot mai mare. Am un sentiment de respingere, de durere. Familia a fost pur și simplu uh, tulburată de această răpire și singurul lucru pe care îl dorim este ca America să se întoarcă la noi. Dar, din păcate, nu se întâmplă nimic în acest sens. Și sperăm cu adevărat și chiar credem, credem că acest caz s-ar putea soluționa pozitiv. Sperăm, chiar dacă credem că este o minune, că Mozambicul va începe să colaboreze cu noi și că vor fi inițiate investigații. Sau, după cum spuneam, că lucrurile vor avansa, că America va fi găsit și că uh, se va întoarce în țara sa, la familia sa. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Merci uh, de ce témoignage uh, très émouvant. Mulțumesc pentru această mărturie foarte emoționantă. Și acum am să dau cuvântul colegei noastre, Ana Gomes. Însă, înainte de asta, doresc să spun că ambasada Mozambicului uh, e reprezentată în sală, însă nu dorește să intervină. Deci sunt de față, dar nu doresc să ia cuvântul. Vă rog, mai întâi, doamna Ana Gomes și eventual dacă reprezentanții ambasadei uh, doresc să intervină ulterior, o pot face. Cu microfon, vă rugăm a domnule președinte. vrea să vă mulțumesc, doamna Sebastiao, pentru că ați luat cuvântul în fața noastră și ne-ați lansat un astfel de apel emoționant. Uh, evident, înțelegem suferința dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați prezentat cazul dumneavoastră în subcomisia DROA a Parlamentului European. Mozambicul are în Europa o imagine destul de bună. Știm foarte bine că nicio țară nu e perfectă, uh, mai ales în ceea ce privește drepturile omului, însă Mozambicul chiar și în domeniul drepturilor omului are o imagine uh, bună. E considerată drept o țară care dorește să își îmbunătățească situația și care dorește să progreseze în materie de drepturi ale omului. Acum, din păcate, avem acest caz grav, grav pentru o familie, însă știm că nu este singurul. Mai sunt și alte cazuri de cetățeni care au fost răpiți. Cetățeni despre care nu mai știm nimic și uh, de câte ori uh, protestezi împotriva corupției, se pare că fie dispar, fie ești expulsat. Știu cazuri de cetățeni spanioli, o doamnă din Spania care a fost astfel expulsată. Deci e vorba de tot atâtea voci care se pronunță în, în mod public împotriva corupției care a sporit în Mozambic, din păcate. Acum, cele spuse de doamna Sebastiao și anume că autoritățile nu au acceptat să existe o cooperare a autorităților uh, judiciare și polițienești din Portugalia. Uh, știm că și alți cetățeni portughezi au fost răpiți în Mozambic recent și pentru toate aceste cazuri a existat o deschidere din partea poliției uh, mozambicane spre o cooperare cu poliția portugheză. Și cazurile au fost încununate de succes, pentru că acești oameni au fost uh, regăsiți și au fost înapoiați familiilor lor. De multe ori erau răpiri uh, pentru a obține sume de bani la schimb. Acum, în cazul dumneavoastră e foarte ciudat. E foarte ciudat faptul că autoritățile din Mozambic nu acceptă oferta făcută de către autoritățile polițienești din Portugalia. E foarte ciudat acest lucru, cu atât mai mult cu cât observăm că asta vine și se adaugă acelor elemente de care dispune familia, de care dispune uh, statul portughez și anume că în fond e vorba de forțele de securitate, de forțe guvernamentale care au realizat această răpire într-o zonă de conflict. În care forțele guvernamentale uh, se luptau împotriva forțelor de opoziție. E foarte ciudat că nu exista niciun fel de răspuns uh, oferit de către Mozambic, nici Comisiei Europene, nici doamne vicepreședinte Mogherini, nici Portugalia. Eu am contactat-o pe doamna Mogherini, i-am rugat-o să insiste. Uh, mă și pe autoritățile portugheze pentru a încerca să obțină un răspuns din partea autorităților mozambicane pentru aceste cazuri. Întrebarea este dacă, într-adevăr, autoritățile mozambicane își doresc, într-adevăr, să uh, afle adevărul în toate aceste dosare. E nevoie de o analiză. O analiză, aș spune mai degrabă, și la nivel politic în Uniunea Europeană, pentru că nu uitați, noi finanțăm cooperarea cu Mozambicul, ceea ce în sine e un lucru foarte bun. Dar haideți să plecăm de la ideea că uh, așteptăm în, la schimb o atitudine de cooperare din partea autorităților din Mozambic, ceea ce deocamdată nu e neapărat cazul. Mulțumim foarte mult că există o prezență în sală din partea ambasadei mozambicane. Păcat că nu vor interveni, însă în orice caz aș solicita ca speranța noastră și solicitările noastre să fie înaintate mai departe către autorități și să existe adevărată cooperare între uh, Mozambic și Portugalia, pentru că e un caz, uh, cum să spune, emblematic, pentru că asta va determina reputația acestei țări dacă nu reușim să ajungem la un sistem de echitate și dreptate. Ne-am putea gândi că dacă așa e cazul pentru acest dosar, s-ar putea să se întâmple și în alte situații. Și nu e neapărat foarte încurajator pentru toți europenii care doresc să meargă să lucreze în Mozambic. Uh, Mulțumesc foarte mult, Ana. Doriți să mai adăugați ceva? Dacă nu mai aveți altceva de adăugat, dacă mai sunt alte intervenții. Euh, euh, euh, Eu l-aș solicita acum pe domnul Joachim Salghero, ofițer pentru Mozambic. Dacă dorește, l-aș întreba dacă dorește să intervină. Nu avem întrebări. Mi s-a spus că SAE în principiu se ocupă de acest caz, dar dacă doriți să interveniți, puteți să o faceți, așa cum o pot face și reprezentanții ambasadei mozambicane. Da, vă mulțumesc. E adevărat că nu am o declarație de formulat, dar uh, aș dori totuși să subliniez faptul că împărtășim îngrijorarea exprimată uh, referitor la aceste dispariții, uh, referitor la cazul domnului Sebastiao și care au rămas fără răspuns din partea autorităților mozambicane. Ori de câte ori există o problemă în felul în care funcționează un stat de drept, evident asta suscită îngrijorări în Bozabic ca și în altă parte și aș dori să subliniez că doamna înalt reprezentat urmărește îndeaproape acest uh, caz, uh, îl cunoaște, ne-a cerut să-l monitorizăm și după cum știți, deocamdată nu avem o responsabilitate consulară ca atare, ci e o competență exclusivă a statelor membre. Însă asta nu înseamnă că nu putem să facem chiar nimic și că nu susținem aceste autorități consulare. Uh, e adevărat că în momentul în care lucrurile iau o astfel de dimensiune, de turnură, uh, nu e ceva simplu, uh, nu e doar ceva de la diverse, ci trebuie să fie un subiect abordat cu autoritățile mozambicane. Ne dorim un dialog politic, avem deja un dialog uh, periodic cu autoritățile mozambicane la nivel, nivel ministerial și solid, vom, avem intenția să includem uh, în agenda de lucru a următoarei noastre întâlniri, uh, să includem pe ordinea de zi și aceste cazuri de dispariții și crime care au rămas fără niciun fel de răspuns clar, niciun fel de anchetă clară. Uh, trebuie să susținem eforturile statelor membre în acest sens, în măsura în care acest lucru va fi posibil. Mulțumesc! Merci infiniment. Donc, s'il n'y a pas d'autres euh, interventions. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt și alte intervenții, vom încheia astfel dezbaterea noastră pe acest punct. Oh, și vă asigurăm, doamna Sebastiao, de sprijinul Parlamentului European. Uh, vom monitoriza de aproape acest caz, așa cum spunea și doamna Comeș toate grupurile politice uh, sunt unite în jurul acestei cauze și vom continua să solicităm informații, să facem presiune asupra uh, autorităților mozambicane. Vă rog, ambasada, vă doriți să reacționați, aveți posibilitatea să interveniți. Dacă puteți să vă prezentați? Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite que foi endereçado. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc și pentru invitația adresată ambasadei. în așa fel încât să putem reprezenta statul în această ședință și pentru a nota cât mai concis și mai clar și cu putință observațiile și îngrijorările dumneavoastră, în așa fel încât să le putem transmite mai departe. E vorba de îngrijorări pe care le putem împărtăși. Atât putem spune deocamdată. Mulțumesc! Voilà, cum je disais, donc, euh, je crois qu'il y a un... Euh, După cum spuneam, cred că avem același, aceeași abordare. Faptul că există dispariții fără justificări, fără anchetă, nu e ceva normal și vom continua să evaluăm acest lucru, să-l monitorizăm Așa că vă puteți bizui pe sprijinul nostru. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și încă o dată vă exprimăm toată solidaritatea noastră în încercarea dumneavoastră de a afla adevărul. Și vă urăm mult curaj! Mulțumesc! Aș dori doar să lansez un apel Uh, un apel în fața acestei instituții europene și anume să utilizați toate instrumentele de care dispuneți, toate mijloacele pe care le aveți la îndemână, în așa fel încât să obținem o cooperare cu Mozambicul. Să obținem ca și Mozambicul să coopereze cu noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următoarea noastră ședință, următorul punct de pe ordinea de zi prevede o ședință în camera, așa că, deci cu ușile închise, așa că aș dori să știu, reprezentantul SAE a sosit deja, se pare că încă nu, atunci îl vom aștepta, însă înainte de asta aș dori să vă anunț faptul că următoarea ședință va avea loc pe 25 aprilie, pe 25 și 26 aprilie și acum vom aștepta, facem o pauză, ascult, așteptăm reprezentantul CIA, după care uh, discutăm în camera despre Belarus.